C'était prévu quelle heure per favore, se... Stimați colegi, v-aș ruga să încercăm să respectăm limitele noastre de timp, care ca întotdeauna sunt foarte stricte. V-aș ruga să luați loc pentru a nu întârzia începerea lucrărilor noastre. După cum știți, Proiectul uh, de ordine de zi a suferit o modificare față de documentele inițiale pe care le-ați avut la dispoziție săptămâna trecută, astfel încât acum prevede ca prim punct al ordinii de zi schimb de opinii cu domnul Peter Feit, reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru că a fost uh, pentru disponibilitatea sa de a veni în fața noastră și a ne prezenta situația dintr-o zonă atât de critică a Balcanilor. Și a făcut-o uh, fără a avea mult timp la dispoziție. Și înainte de a da cuvântul domnului Feit, aș vrea pe scurt să fac o introducere a temei pentru a vă da câteva indicații privind programele din aceste zile și mai ales a zilei de mâine. După cum știți, mâine se votează proiectul de recomandare privitoare la acordul de parteneriat cu Tajikistanul și bugetul Uniunii Europene pentru 2010. Votul se va desfășura mâine după amiază. Vă spun de pe acum, pentru că inclusiv mie mi se întâmplă să mai uit câteodată așa încât uh, vă reamintesc să aveți la dumneavoastră cartela electronică de vot, pentru că mâine uh, se va vota uh, prin vot electronic în majoritatea timpului și vă mai spun că mâine va avea o loc o reuniune a biroului președinției extins după reuniunea comisiei. Vă comunic de asemenea că în cursul acestei reuniuni va fi disponibilă interpretarea în toate limbile oficiale, cu excepția danezei și a limbii malteze. Mă scuz pentru colegii din aceste țări, dar din păcate nu am reușit să avem uh, interpretarea în aceste două limbi. O altă comunicare. În același timp cu reuniunea noastră se desfășoară pe lângă Comisia DEVE, audierea comisarului numit pentru a succeda colegului lui Michel, care a fost ales uh, în Parlamentul European, domnul Karel von Hucht. Și comisia noastră e reprezentată în cadrul audierii de domnul Fiorello Provera, prim vicepreședinte, care împreună cu doamna Heidi Autala, președintea subcomisiei pentru drepturile omului, ne, vor, ne va reprezenta în această audiere. Și în ziua de joi, 3 septembrie, vă comunic un fapt care nu este uh, în niciun caz uh, nu are caracter personal, în calitatea voi avea o întâlnire cu un alt reprezentant pentru politica externă și de uh, securitate comună, domnul Javier Solana, și sigur că la următorul birou al președinției extins uh, voi face un raport în legătură cu această întâlnire și luni, pe data de 7 septembrie, voi participa la reuniunea președinților Comisiilor de Afaceri Externe a, ale Uniunii Europene, organizată sub președinție suedeză. Uh, vă reamintiți uh, întâlnirea interesantă desfășurată recent cu domnul ministru Bild. Se va desfășura Gotland și temele de pe ordinea de zi de care ne-am ocupat deja aici, în cursul întâlnirii cu domnul Bild, vor fi strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică, dialogul transatlantic, Afganistanul și procesul de pace din Orientul Mijlociu. Acum voi face o foarte scurtă introducere a intervenției prietenului, pentru că pot să-i spun așa, pentru bunăvoința domniei sale, domnul Peter Fight, reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo și reprezentant civil internațional al Kosovo. E, îmi face o deosebită plăcere uh, de a vă avea aici uh, în fața noastră încă o dată, pentru că v-ați mai adresat comisiei noastre în legislatura precedentă și prezența dumneavoastră în aceste împrejurări stabilită pentru că s-au revizuit uh, programele noastre, uh, are loc într-un moment delicat și important, pentru că, după cum știm, sunt în curs de pregătire alegerile locale în Kosovo, în, care vor avea loc pe data de 15 noiembrie. Deci ne interesează foarte mult să vă cunoaștem opinia uh, în legătură cu pregătirile pentru această dată foarte importantă, pentru aceste alegeri foarte importante și nu putem decât să ne dorim, inclusiv cu contribuția noastră, ca aceste alegeri să se desfășoare cu succes de plin. După cum știți, domnule Feit, Parlamentul nostru s-a exprimat deja de două ori în favoarea independenței Kosovo și a punerii în aplicare a planului Marti Ahtisari. Următoarele alegeri, tocmai din motivul că sunt alegeri administrative, deci au o legătură foarte strânsă Uh, între populație și instituțiile pe care le vor alege uh, vor constitui o probă importantă de capacitatea, uh, a capacității de conviețuire între populația sârbă și celelalte populații din teritoriu. Realizarea unui stat multietnic este complexă la nivelul guvernului central și poate încă și mai complexă și delicată în într-o situație cum este cea în care se află uh, guvernele locale, autoritățile locale din Kosovo, în care legătura dintre electorat și aleși este încă și mai strân, strânsă. Și în acest context nu trebuie să uităm de existența activă a misiunii noastre de justiție și poliție, poliție din Kosovo, misiunea EULEX, care este pe deplin operativă, dar care, după cum știm foarte bine, s-a confruntat cu diverse dificultăți, mai ales în uh, unele enclave sârbești, în partea de nord a Kosovo, unde a fost mai dificilă prezența la fața locului și uh, jucarea unui rol uh, important și hotărător. Am uh, aflat de asemenea și ne va spune uh, în uh, amănunțime domnul Fate, am uh, aflat că s-au petrecut inclusiv atacuri directe asupra unor vehicule ale misiunii europene. Și aș vrea și aici, asupra acestei teme foarte delicate, să vă cunosc opinia față de situația de la fața locului. Uh, îmi dau seama că nu mi-am respectat promisiunea, spunând că vă, voi face o introducere foarte succintă. Aici e important să auzim cuvintele domnului doctor Fate și mă grăbesc, după ce îi voi fi mulțumit încă o dată, să îi cedez cuvântul. Vă rog, domnule Fate. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat. Aș dori să-i asigur pe membrii acestei comisii și pe dumneavoastră că îmi face o mare onoare să apar în fața noului Parlament și în fața acestei noi comisii. Am fost în fața dumneavoastră în februarie, ultima dată, și mă voi baza pe evaluările mele pe baza situației actuale din Kosovo am astfel ocazia să vă vorbesc despre ultimele evoluții din Kosovo și vă voi vorbi despre progresele înregistrate în ultimele luni, dar și despre problemele cu care ne-am confruntat până acum. Într-adevăr, Kosovo se confruntă cu multe provocări în lunile care urmează și voi încerca să le evaluez astăzi, în special Uh, accentul pe care îl punem pe rolul Uniunii Europene uh, și rolul președinției Uniunii Europene în Kosovo și ideile mele în legătură cu coordonarea și promovarea obiectivelor Uniunii. În uh, mandatul meu ca reprezentant special al Uniunii Europene, vreau să reflect cât mai exact poziția fiecărui stat membru în ceea ce privește Kosovo domnule președinte. De obicei, suntem atenți la, la evenimentele actuale și de aceea aș dori să vă prezint evoluțiile generale din Kosovo de până acum. Dacă mă gândesc la momentul în care am fost numit reprezentant special al Uniunii Europene în februarie 2008 și fac o comparație cu Kosovo astăzi, este clar că Kosovo s-a, a reușit să uh, înregistreze îmbunătățiri și, în ciuda crizei financiare globale, situația este caracterizată de eforturile continue ale autorităților de a îmbunătăți condițiile economice și sociale ale cetățenilor. În ultimele luni, Kosovo a avut câteva rezultate notabile s-a înființat o curte constituțională care a fost uh, investită. Kosovo a fost invitat să facă parte din FMI și din Banca Mondială. Autoritățile au luat pași pentru a obține standarde europene de guvernanță și în același timp să acorde comunității sârbe oportunități de autonomie și de integrare în o societate multiculturală. Mai mult, Kosovo și viața de zi cu zi a cetățenilor săi, cu câteva excepții, au rămas neinfluențate de rivalitățile interetnice. În 11 iunie 2009, Consiliul Atlanticului de Nord a Uh, decis că formația K își va reduce prezența în Kosovo. Acest lucru cred că reprezintă evaluarea comunității internaționale că mm, mediul de securitate din Kosovo și din regiune atinge nivele din ce în ce mai ridicate de stabilitate. Și există exemple clare ale acestui trend și vă voi menționa câteva. În Priștina, Eh, se aude limba sârbă pe străzi în eh, orașul Camenița. A apărut o piață în mod spontan unde sârbii și albanezii vând produse locale eh, umăr la umăr. Și uh, reprezentanții politici și ai mass media din Serbia și uh, albani din Mitrovița s-au uh, reunit pentru a uh, proclama unirea acestor orașe. Acest lucru nu înseamnă că reconcilierea este aproape sau că acest proces poate fi atins fără o asistență continuă din afară. Există diferențe în interiorul și între comunitățile etnice, însă aceste diferențe sunt atenuate din ce în ce mai mult de procesele democratice și de instituțiile democratice. Kosovo își continuă reform, agenda de reforme și pune accentul în funcțiile politice și administrative pe aceste lucruri. Rămân câteva provocări care trebuie să fie rezolvate pentru a înainta către standardele europene de, ale democrației parlamentare, ale instituțiilor multietnice și al bunei guvernanțe. Kosovo a înființat instituțiile cheie cu responsabilitatea de a proteja drepturile poporului, inclusiv Curtea Constituțională, mediatorul și uh, Consiliul Juridic, pentru a menționa doar câteva dintre acestea. Cu toate acestea, aceste instituții încă nu s-au afirmat și trebuie să își reprezinte activitatea conform cadrului legal din Kosovo. Eforturile autorităților vor trebui să fie în beneficiul populației din Kosovo pentru a duce la îmbunătățiri uh, în ceea ce privește drepturile omului, în special ale femeilor și copiilor. După cum v-am indicat în februarie, încurajez noi eforturi pentru a consolida uh, poziția uh, Kosovo. Uh, această adunare parlamentară a Kosovo a fost implicată în construcția instituțională, însă nu are rolul de prim organism politic al Kosovo. Trebuie să aibă un, o poziție mai centrală în luarea de decizii și să fie mai transparentă și mai responsabilă. Aș invita această comisie să susțină acest proces cu obiectivul includerii comunităților minoritare necesită în continuare muncă din partea autorităților din Kosovo, în parteneriat cu societatea internațională și, bineînțeles, cu societatea civilă din Kosovo, care va fi un partener indispensabil pentru a ajunge la o recunoaștere politică. Domnule președinte, ați menționat că stabilitatea este un obiectiv strategic care trebuie urmat cu uh, autoritățile din Kosovo. Acest parteneriat nu a fost unul armonios, însă acum a ajuns la stadiul unei cooperări în care partea Kosovo a investit foarte mult. Dacă instituțiile democratice nu să acorde stabilitate politică și mecanisme de gestionare și rezolvare a diferențelor în Kosovo, cred că riscul de tensiuni va continua să scadă în viitor. Cu toate acestea, trebuie spus că mă îngrijorează în continuare polarizarea între liderii uh, politici din Kosovo și faptul că um, public, publicul este foarte susceptibil la afirmații critice în legătură cu uh, prezența străină în Kosovo, ceea ce duce foarte ușor la vandalism și la o atmosferă volatilă, cum s-a văzut recent. Acestea fiind spuse, Uniunea Europeană rămâne un partener major pentru populația din Kosovo. Și în 6 aprilie, misiunea EULEX a subliniat uh, importanța prezenței europene. Misiunea EULEX monitorizează și instruiește poliția din Kosovo în legătură cu toate aspectele juridice. Progresele înregistrate până acum sunt satisfăcătoare. Însă Kosovo mai are un drum lung de parcurs și autoritățile trebuie să se asigure că EULEX își va continua această misiune în cele mai bune condiții posibile. Crima organizată și corupția rămân provocări majore și vor necesita susținerea Uh, liderilor politici din Kosovo și uh, atenția continuă a statelor membre. Crima, criminalitatea organizată nu cunoaște frontiere sau granițe. Va trebui să înaintăm pe baza unei uh, abordări regionale mai largi. Provocările cu care se confruntă EULEX în domeniul statului de drept sunt destul de complexe la nordul râului Ibar. EULEX a făcut pași importanți, inclusiv activități de uh, activități vamale la anumite puncte. Acestea își vor arăta utilitatea și prezența noastră va, se va intensifica în următoarele săptămâni. Cu toate acestea, va fi nevoie de eforturi serioase pentru a rezolva provocările din Nord și pentru a asigura implementarea statului de drept. Misiunea EULEX își extinde activitățile în Nord și cred că o prezență mai vizibilă a Uniunii Europene este necesară pentru a uh, aduna sprijin politic pentru EULEX. Kosovo se pregătește pentru primele alegeri după declarația unilaterală de independență din 17 februarie 2008. În 16 iunie președintele Kosovo a anunțat că alegerile locale pentru primari și adunările municipale vor avea loc în septembrie acest an. Comisia Electorală Centrală din Kosovo și-a asumat organizarea acestor alegeri. datorită faptului că capacitățile locale ale Comisiei Electorale Centrale sunt încă slabe, este nevoie ca aceasta să fie susținută în pregătirile tehnice. Misiunea OSCE din Kosovo va susține și va forma membrii Comisiei Electorale Centrale pentru aceste alegeri locale și USAID a planificat activități suplimentare. Comisia Electorală Centrală a cerut Uniunii Europene și unor organizații europene să monitorizeze aceste alegeri și sper că acest lucru va loc pentru că un proces electoral transparent și democratic este de nelipsit pentru a asigura o uh, societate liberă în Kosovo pentru a acorda servicii pentru toate comunitățile din Kosovo. Uh, criteriile de statut nu trebuie să uh, împiedice vreun cetățean să participe în procesul democratic democratic și să fie reprezentații la nivel municipal. Următoarele alegeri sunt organizate acum când uh, reformele locale sunt încă în curs. Aceste reforme vizează includerea și participarea tuturor comunităților în procesul decizional și la extinderea celor șase municipalități. Astfel, comunitățile locale vor avea drepturi de a se autoguverna și de a participa în administrarea municipală. Procesul de înființare al acestor municipalități cu majoritate sârbă în Kosovo face parte dintr-un proces mai larg de descentralizare în Kosovo. Însă, bineînțeles că reprezintă un efort cheie al autorităților din Kosovo pentru a, uh, a se apropia de minoritatea sârbă. Și este extrem de important ca acest proces să aibă succes guvernarea descentralizată aduce Kosovo mai aproape de reconcilierea cu comunitățile minoritare. O reprezentare mai largă a sârbilor la nivel municipal ar permite cele de-a doua comunități ca dimensiune să aibă un cuvânt de spus în gestionarea propriilor sale afaceri, inclusiv probleme care sunt cheie în viața de zi cu zi, cum ar fi sănătatea, educația, precum și protecția uh, patrimoniului uh, religios și tradițio- și cultural al comunității sârbe. Eu, noi salutăm și susținem acest proces. În consultări apropiate cu inter- comunitatea internațională, autoritățile din Kosovo evaluează câte dintre aceste noi municipalități sunt capabile să participe în alegerile din noiembrie. Bineînțeles că prezența la vot în acest, la aceste alegeri reprezintă o problemă crucială. De aceea sper că guvernul Sârbiei va încuraja minoritatea sârbă din Kosovo să profite de această oportunitate. Domnule președinte, provocările cu care se confruntă Kosovo nu pot fi atinse, de, nu pot fi rezolvate decât prin cooperare, comerț și o politică de vecinătate, inclusiv colaborare cu comunitatea romă. Și perspectiva europeană a Kosovo necesită o cooperare mai bună în întreaga regiune și susținerea comunității internaționale. În domeniul statului de drept înseamnă că trebuie să se înregistreze progrese în cooperarea cu Serbia, în domeniul poliției și vămilor, după cum eh, se arată și în cererile Comisiei pentru liberalizarea vizelor. Kosovo a făcut progrese în înființarea instituțiilor democratice și în îmbunătățirea vieții cetățenilor săi. Trebuie ca aceste realizări să fie consolidate prin reforma guvernării locale și prin îmbunătățirea guvernării economice. Acum se începe uh, un parteneriat real cu misiunea pentru statul de drept. Aceste realizări vor avea primul test electoral în noiembrie 2009, ceea ce va fi și o oportunitate pentru um, autoguvernarea îmbunătățită oferită minorității sârbe. Mai rămân anumite probleme, după cum am spus astăzi. Kosovo încă mai are un drum lung înainte pentru a și realiza perspectiva europeană are nevoie în continuare de susținere puternică din partea Uniunii. Însă pe baza acestei susțineri și pe baza unui parteneriat puternic între Uniunea Europeană și Kosovo, populația din Kosovo poate să simtă că într-adevăr și-au înce- au început acest drum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie sincere, doctor Fer. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, din suflet, domnule Dr. Feit, ați avut uh, o intervenție exhaustivă și foarte precisă și incisivă. Am deja uh, aici o listă importantă cu numele unor colegi care doresc să ia, cu, să, ia cu, să ia cuvântul, mă scuzați. Dacă sunteți de acord, pentru că trebuie să respectăm, uh, sigur, și uh, timpul acordat și ordinea de zi, uh, aș spune să avem câte trei întrebări și apoi o re- un răspuns din, față, din partea dumneavoastră pentru un dialog mai dinamic și dacă nu vom mai avea suficient timp la dispoziție, poate vom concentra întrebările și dumneavoastră veți avea sarcina de a vă simplifica răspunsurile. Aș începe cu doamna Pac, care a cuvântul. Vă rog, doamna. Grazie, signor președinte. Vielen Dank, Peter Veit. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Peter Fight. M-am uh, bucurat ascultându-vă vorbind despre progresele înregistrate, pentru că dacă nu spune nimeni acest lucru, tendința este să se creadă că nu s-a înregistrat niciun progres și uh, mă bucur să uh, avem această listă de puncte individuale, de realizări individuale. Ați vorbit și de, da, despre faptul că există în continuare dificultăți, ați vorbit despre situația de la Mitrovica. Aș vrea să știu cine controlează frontiera între uh, Mitrovica, Kosovo și uh, Serbia. EULEX-ul are controlul acelei porțiuni sau alte grupuri? În al doilea rând, sistemul de enclave, a fost el eliminat sau încă mai avem enclave? Cât de uh, departe am ajuns din acest punct de vedere? Și în al treilea rând, aș vrea să știu dacă în, ca, în calitatea de reprezentant special ați putut influența în vreun fel uh, activitățile de la om la om, ca să spunem așa. Pentru că am cerut, mai ales ca uh, la nivelul micilor uh, regiuni, unități administrative, să se creeze proiecte de cooperare între sârbi și albanezi, mai ales în zonele rurale și vrem, că se, vrem să vedem că se face mai mult în această direcție. Și în fine, noi am vrea să participăm la alegeri. Întotdeauna am uh, făcut misiuni de observare a alegerilor și cred că e în interesul tuturor și a albanezilor și a minorității sârbe să mergem acolo, să fim prezenți acolo și să demonstrăm în acest fel că este în interesul tuturor uh, ca aceste alegeri să aibă loc uh, corect și să fie un proces încununat de succes. Mm, ați spus că Belgradul încurajează oamenii să participe la alegeri. Eu n-am auzit așa ceva, ba chiar am uh, opusul uh, situației, uh, mi se părea că e, se întâmplă, dar spuneți că sârbii devin mai angajați, mai activi și că încep să fie mai preocupați de, de destinul lor în propria lor țară și, în fine, în cea, ce ați spus în legătură cu Parlamentul și ați făcut un apel către Parlament. Cred că ar trebui ca mult mai des să invităm colegi din Parlamentul Kosovar să colaborăm cu ei mai uh, strâns, să le putem arăta cum funcționează, cum operează Parlamentul nostru și în felul acesta poate că am reușit să influențăm și guvernul Kosovar uh, mai bine. Mă bucur că uh, există aceste idei și mă bucur că și la comisie se fac efort în acest sens. Și încă o dată, repet, trebuie să trimitem o misiune de observare a alegerilor. Da. Am luat notă de uh, solicitarea dumneavoastră și o voi repeta la sfârșitul dezbaterii. Mulțumesc pentru intervenție. Acum are cuvântul domnul Svoboda. Signor președinte, uh, Mr. Five. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Five, mulțumesc foarte mult pentru raportul pe care ne l-ați făcut. Mi s-a părut uh, foarte realist. Vreau doar să subliniez un punct și anume alegerile de pe 15 noiembrie. Cred că Așa cum a spus și noastră, acesta este un lucru uh, crucial. Dacă aceste alegeri se desfășoară corespunzător și au succes, atunci înregistrăm un mare progres uh, în Kosovo. Uh, colega mea, Doris Placa, a spus deja acest lucru și eu adaug că ar trebui ca în următoarele săptămâni să încercăm toate soluțiile și să încercăm să utilizăm toate pârghile pe care le avem la dispoziție Uh, și toate canalele de comunicare și cu sârbii din Kosovo și sigur cu guvernul Serbiei, să încercăm așadar să determinăm ca sârbii acceptă că alegerile locale, indiferent de ce ar crede ei despre independență, sunt importante atât pentru majoritate cât și pentru minoritate. Deci cred și evident grupul nostru va susține în cadrul conferinței președinților această cerere și președintele Comisiei a spus că va susține această propunere, dar nu e doar o problemă legată de ziua alegerilor, 15 noiembrie. Până atunci trebuie să facem uh, tot ce ține de noi ca să uh, îmbunătățim situația și să folosim uh, uh toate șansele pe care le avem, indiferent de care ar fi procedura juridică legală pentru a ne concentra asupra condițiilor de viață și a eforturilor de cooperare între diferitele grupuri, pentru că nu vorbim doar de albanezi și de sârbi acolo. Și exemplele pe care le-ați menționat, vă rog să le faceți publice, pentru că e important să arătăm că se fac niște progrese, că există locuri, state, piețe unde oamenii pot conviețui și cred că această comisie ar trebui să folosească săptămânile următoare tocmai pentru a convinge pe toată lumea că aceste alegeri trebuie să fie un succes. Mulțumesc foarte mult! la... Mulțumesc, domnule Svoboda. Are acum cuvântul domnul Watson. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, domnule Fif, pentru cuvintele de astăzi. Am fost foarte interesat despre ce ați spus în legătură cu forumul de la Mitrovița și vreau să întreb dacă mai există uh, și alte dovezi de progres în uh, Mitrovița, dincolo de acest uh, forum și în ce măsură acest forum se bucură de susținerea sârbilor kosovari. De asemenea, m-ar interesa care este atitudinea Belgradului față de acest forum și dacă au existat încercări de a submina activitatea acestui forum. De asemenea, ați putea să ne spuneți ceva în legătură cu atitudinea statelor membre față de activitatea noastră, în special a celor state membre care nu au recunoscut Kosovo și care, dacă uh, a existat vreun stat membru care a fost extrem de util în detașarea personalului către operațiunea noastră, dat fiind faptul că bugetul european pe această chestiune este foarte mic și uh, atunci acești, acești oameni devin foarte importanți. Și în fine, puteți să spuneți câte ceva despre cât credeți că va dura această misiune? Misiunea inițială era prevăzută până în 2010, cu siguranță va avea nevoie de mult mai mult timp. Credeți că veți fi Uh, dumneavoastră cel care va duce la capăt această misiune sau credeți că va fi nevoie să aveți un succesor la un moment dat? Președintele, mulțumesc domnule Watson. Acum, uh, cum spuneam, uh, domnule Dr. Five, aveți cuvântul pentru a răspunde la cele trei întrebări și după aceea vom continua cu ceilalți vorbitori. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să spun uh, că mă simt foarte încurajat de cuvintele doamnei Pac și a domnului Zvoboda în ce privește importanța alegerilor municipale și uh, de faptul că toți suntem interesați în a vedea că uh, sârbii participă la aceste alegeri. Obiectivul strategic al acțiunilor mele acesta este. Și vreau să clarific domnului Watson uh, că, deși mă aflu aici în calitate de reprezentant special al Uniunii Europene, este bine știut faptul că am și o altă responsabilitate. Cred că, totuși, aceste responsabilități se completează una pe alta uh, în, uh, și se topesc într-un scop strategic de a realiza o integrare comunitară în Kosovo. Cred că asta este condiția, precondiția fundamentală pe care trebuie să o îndeplinim în Balcani, în Kosovo, dar și în întreaga regiune. Așadar, un prim pas uh, din punct de vedere tactic ar fi încurajarea sârbilor pentru ca aceștia să participe la alegeri. Deși cele două procese sunt separate, alegerile municipale și procesul de descentralizare sunt cumva dependente unul de celălalt pentru că trebuie să împrospătăm autoritățile municipale mai ales în municipalitățile care vor fi transformate uh, cu o majoritate sârbă. Și atunci este extrem de important ca minoritatea sârbă să folosească această ocazie, să participe la alegeri, pentru ca ei să poată deveni beneficiari acestor municipalități nou create, care au și uh, o autonomie îmbogăt, întărită, mărită. Și mă bucur să vă informez că suntem avansați în procesul de descentralizare și am încredere că, beneficiind de buna cooperare a autorităților din Kosovo, a Ministerului pentru Administrație și Guvernare Locală, vom putea încheia cel puțin uh, crearea unor uh, echipe uh, municipale pregătitoare, așa se numesc ele. În general sunt predominant compuse din experți sâri, care uh, pregătesc aceste noi municipalități, le ajută ca ele să devină funcționale și sperăm că le vom încheia acest proces înainte de 15 noiembrie. Cred că acesta e un semnal foarte puternic către comunitatea sârbă și către Belgrad uh, pentru ca alegerile să fie considerate o oportunitate pozitivă pentru ei și ei să nu rateze această oportunitate nu sunt uh, acum uh, abilitat să fac mai mult decât să speculez care va fi poziționarea Belgradului față de aceste noi evoluții, dar voi spune din nou că sunt multe lucruri care pot fi câștigate din acest proces și care nu vor afecta niciun fel poziția părților în legătură cu statutul Kosovo Uh, chiar dacă aceste alegeri uh, au loc și toată lumea participă la ele. Uh, mă bucur să constat interesul membrilor acestei comisii de a participa la o misiune de observație și sunt în acest moment în consultări cu comisia în legătură cu modul în care s-ar putea organiza o misiune de observare în absența OSCE-ului, care este constrâns de mandatul său să îndeplinească această funcție deci acest lucru trebuie făcut printr-o altă organizație și trebuie să vă spun că nu văd nicio altă instituție în afara Parlamentului European care ar fi mai potrivită și care ar fi partenerul mai potrivit în uh, procesul uh, de observare a alegerilor, dată fiind perspectiva europeană care a fost uh, conferită provinciei Kosovo și întregii regiuni. Privind celelalte întrebări, eh, dați-mi voie să răspund foarte pe scurt. Situația în nordul eh, provinciei este încă foarte complexă. EULEX se află la cele două puncte în care se produce înregistrarea vamală a bunurilor și asta se face cu supervizarea EULEX. Altminteri, poliția kosovară este monitorizată de EULEX și ei sunt cei care se confruntă în special cu uh, provocarea reconstrucției caselor în zona uh, Vitracut, de, care este foarte aproape de uh, Mitrovița de Nord. Probabil că ați văzut reportaje în mass media, acolo există un uriaș potențial de instabilitate și de violență în zona respectivă și sperăm că alegerile municipale vor fi și o ocazie de a scăpa de structurile paralele care există și că odată ce comunitățile vor primi autonomie, aceste structuri paralele vor dispărea gradual. Și cred că asta ar fi un mare pas înainte și din punct de vedere al sustenabilității instituțiilor kosovare. În ce privește forumul uh, din Mitrovița, uh, pot spune doar că acum avem contacte multiple cu sârbii din Kosovo, cu comunitatea sârbă și cu oameni din Mitrovița. În timp, sperăm, poate deja de pe 15 noiembrie sau foarte repede după aceea, sperăm să putem uh, progresa și să creăm o municipalitate separată, Mitrovița Nord, așa cum s-a prevăzut în uh, planul de uh, rezolvare, în planul de, de uh, rezolvarea situației. Domnul Watson m-a întrebat în legătură cu viitorul uh, slujbei mele din Kosovo. Asta întotdeauna e o întrebare periculoasă. Uh, pot doar să sper că voi mai avea ocazia să uh, fiu chemat în fața acestui eh, forum important pentru a vă raporta despre situația din Kosovo, însă eh, mandatul meu depinde de eh, decizia unanimă a statelor membre. În ce privește celelalte responsabilități, acestea sunt sub o altă procedură. Pot doar spune că în ce privește obiectivele cheie ale Uniunii Europene, și anume acesta au fost decise de Consiliul European la sfârșitul 2007, începutul 2008, și anume să susținem dezvoltarea economică și socială a Kosovo și în special să ajutăm la eforturile de întărire a statului de drept în Kosovo. Toate cele 27 de state membre au susținut eforturile mele și de asemenea și șeful uh, misiunii EULEX, Yves de Camabon, și sunt recunoscător statelor membre pentru susținerea acordată eforturilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, domnule doctor Feitel. eficaci. Ați răspuns uh, foarte eficient. Acum urmează a doua serie de întrebări și are cuvântul, în primul rând, domnul Lunacek, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Fait, aș dori să vă mulțumesc în numele grupului Verzilor pentru această prezentare a aspectelor pozitive pe care le percepeți dumneavoastră în dezvoltările din Kosovo și nu și pentru că n-ați vorbit doar despre dificultățile care sigur că persistă în mare parte a acestei regiuni. Ați menționat necesitatea de a spori stabilitatea economică și socială a, a acestei țări pentru ca populația să poată dobândi un simț de proprietate asupra țării și să își dea seama că pot să muncească și să locuiască acolo și că nu sunt nevoiți să, să părăsească țara. Eu provin din Austria, unde Uh, foarte mulți, uh, avem foarte multe persoane refugiate și încă mai avem solicitanți de azil, așa că urmăresc cu atenție situația din Kosovo. Domnule Feit, în numele, tot în numele grupului nostru vreau să îmi exprim susținerea față de ce s-a menționat aici anterior și în cele spuse de dumneavoastră în legătură cu observatori pentru alegerile locale, observatori din partea UE. Știm că Consiliul Europei nu poate să o facă și este foarte important ca Uniunea Europeană să o facă, pentru că este o situație excepțională, este o țară excepțională, așa încât consider că e foarte important ca noi să reușim în a avea acolo o misiune Uniunea Europeană și cred că uh, și alte grupuri s-au exprimat în acest sens. Sper să fie realizabil uh, proiectul nostru și vă asigur că vă veți bucura de sprijinul nostru. Uh, Ați uh, menționat uh, activitatea poliției. Aș dori să știu ce credeți uh, în ce măsură mai este necesar ajutorul UE în domeniul polițienesc? Pentru că, sigur, activitatea poliției folosește la um, dezvoltarea unui sentiment de securitate și de încredere în populație, dar trebuie ca polițiștii, sigur, să fie bine uh, uh, pregătiți și dacă lucrurile nu, nu stau așa, până la urmă oamenii sunt mai degrabă înfricoșați de polițiști decât să aibă încredere în ei. Aș dori să știu ce opinie aveți aici. Ați menționat și criminalitatea organizată și aici aș dori să vă întreb cum credeți că este mai ales situația femeilor în Kosovo? Știm că se produce acest trafic de ființe umane. Sigur, nu uh, victimele nu sunt doar femeile, ci și uh, uh adolescenții, copiii, dar uh, sigur că multe femei cad victime acestui trafic de uh, ființe umane din cauza um, unei educații precare, dar și a lipsei uh, de bani. Sper că ne putem spune că s-au înregistrat progrese în acest domeniu al combaterii traficului de ființe umane. Și aș dori să adaug ceva la cele spuse de domnul Svoboda. Eu am auzit că Belgradul a emis deja avertizări, a îndemnat uh, sârbii din Kosovo să nu participe la alegerile locale. Eu sper că și Belgradul și sârbii din Kosovo să își poată da seama că alegerile locale sunt un practic un, un, mijloc pe care ei l-au la îndemână pentru a uh, uh, deveni stăpâni pe soarta lor până la urmă. Și aș dori să-mi exprim speranța că se vor înregistra progrese în atitudinea Belgradului și eventual, poate și noi, Parlamentul European, putem să contribuim cu ceva la deblocarea situației sau la ameliorarea situației. Și un ultim lucru, este o situație, sigur, sensibilă, ați spus și dumneavoastră acest lucru, uh, în legătură cu că nu sunteți doar uh, reprezentant al UE, ci și uh, reprezentantul civil internațional al Kosovo. Știm că, um, sigur, există finanțare din partea țărilor care au recunoscut independența Kosovo. Uh, dumneavoastră, practic, aveți două pălării aici. Credeți că există o problemă aici uh, în legătură cu modul în care sunteți dumneavoastră perceput? Poziția dumneavoastră este percepută în țară. Uh, că sunteți finanțat de uh, statele care au recunoscut independența și că nu sunteți neutru, poate, din acest, uh, din acest motiv. Credeți că uh, acest lucru este perceput ca un conflict de interese? Din punctul meu de vedere nu este așa, dar mi s-a spus că ar putea exista această problemă. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Lunacek. Acum are cu, uh, cuvântul domnul Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, exprim mulțumirile pentru domnul Peter Fate că se află alături de noi. Îl felicit uh, pentru modul profesionist în care își uh, îndeplinește misiunea foarte dificilă. Sper că nimeni, niciunul dintre noi nu are o percepție ambivalentă a situației Kosovo și a faptului că misiunea EULEX se desfășoară sub egida um, politicii europene de securitate și apărare. Uh, unii spun că este doar uh, o susținere în domeniul civil, dar eu n-aș spune așa. Uh, mă întreb, domnule Fei, dacă... Sigur, ați menționat rolul poate că am uitat că, sunt aproape, că acolo sunt aproape 40.000 de, de, de uh, soldați, trupe NATO și um, majoritatea provin din țări europene și mulți uh, au tendința să uite acest lucru. Și aș vrea să mă refer la coordonarea, sau dacă poți să ne spui ceva dintre, despre coordonarea dintre EULEX și NATO. Uh, pentru că a spus că uh, există perspectiva ca NATO să își reducă misiunea și aș vrea să văd care, cum, care vor fi uh, cum dezvoltările ulterioare. Iar în legătură cu poliția din Kosovo, uh, dumneavoastră aveți o sarcină de monitorizare, dar ce înseamnă acest lucru exact? Faceți uh, un training cu poliția, o activitate de formare și dacă nu dumneavoastră faceți acest lucru, mă întreb cine o face. Cred că uh, formarea cadrelor de poliție face parte din mandatul dumneavoastră. Și, uh, de asemenea, mă întreb dacă dumneavoastră credeți că este uh, bine să existe o singură forță de poliție pentru cele două comunități sau forțe separate de poliție pentru kosovari și, mă rog, albanezi și sârbi. Și ați uh, menționat mandatul misiunii, care expiră în iunie 2010. Prin emoție ne-a spus că nu dispune de fonduri importante, 265, cred, de milioane. Nu mi se pare o cifră chiar atât de nesemnificativă. Dar mă întreb uh, cât timp credeți că va fi necesar ca noi să avem o altare prezență în Kosovo? Credeți că va trebui să rămânem acolo încă mulți ani de zile de acum înainte? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Orden, iar acum are cuvântul domnul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului Fei, pentru că este, problema Kosovo este foarte interesantă. Dar avem aici, o, se pune o întrebare fundamentală. Din ce am auzit eu, această întrebare nu poate fi pusă decât încă cu și mai multă vigoare. Până la urmă, politica, asistență, intervenția Uniunii Europene în ce privește statutul Kosovo, uh, până la urmă, ce anume vizează Uh, până la urmă este vorba despre autonomia și chiar uh, independența Kosovo. Am auzit aici că 62 de state au recunoscut independența Kosovo, printre care și multe state europene. Dumneavoastră considerați că mm, această cale spre independența Kosovo sporește tensiunile din, din regiune, că poate să constituie un precedent, că dumneavoastră credeți că există premisele pentru un nou proces de pacificare și pentru găsirea unei noi soluții în baza rezoluției 1244 a ONU, care considerăm noi că poate constitui o soluție viabilă pentru stabilitatea în regiune? și inclusiv în zona uh, de, în zonele învecinate cu Kosovo. Și mai este și problema refugiaților de război, care acum ar dori să se reîntoarcă în Kosovo. Care este situația acestora? Și, uh, în ultimul rând, aș dori să spun că faptul că totuși Kosovo rămâne un focar de criminalitate, de trafic de droguri, trafic de armament, dacă informațiile de care dispun sunt corecte. Uh, această situație poate afecta grav întreaga regiune învecinată și chiar întreaga Europa. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Președintele, mulțumesc, domnule Huntis. Iar acum uh, dau din nou cuvântul domnului dr. Fight pentru a răspunde la aceste trei întrebări. Iar ulterior aș grupa câte patru întrebări pentru a respecta timpul acordat. Vă rog, aveți cuvântul. Let me, let me clarify. Pentru a începe, aș dori să clarific pentru doamna Luhacek și pentru domnul Van Orden că nu sunt șeful misiunii EULEX. Sunt reprezentantul special al Uniunii Europene, nu fac parte din lanțul de comandă al EULEX. Dar sper că ambii membri ai comisiei uh, mă vor ierta dacă nu am posibilitatea să intru în probleme operaționale. Și sper că șeful misiunii din uh, Eulex vă va putea răspunde. Nu dețin statisticele de care a întrebat doamna Lubacek în legătură cu traficul cu femei și pot să vă spun că se fac progrese, însă acest trafic nu a fost eradicat încă și Kosovo rămâne o țară de tranziție în multe sensuri, nu doar pentru droguri stupefiante, ci și pentru traficul de ființe umane. Ar trebui de asemenea să spun că autoritățile din Kosovo iau în serios problemele de gen și pentru a lua doar un exemplu, există o cotă de 10% rezervată pentru femei care doresc să devină membre ale adunării legislative din Kosovo. Trebuie să recunosc că această cotă nu a fost atinsă încă dar este o cerință oficială. Și uh, aceasta este valabilă și pentru guvern și pentru alte poziții cheie. Și există multe femei cu înalte calificări care dețin posturi de înaltă responsabilitate. Pentru a reveni la subiectul alegerilor, Uh, vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus în legătură cu importanța acestor alegeri și sugestia ca Comisia actuală să își folosească contactele pentru a încuraja Belgradul și comunitatea sârbă din Kosovo să coopereze și noi apreciem orice fel de ajutor putem primi. Din punctul meu propriu de vedere, Cred că pot spune, după cum am mai spus, aceste poziții sunt uh, oportunități pentru ca acestea să devină, să se consolideze una pe alta. Trebuie să uh, mărturisesc că uneori există anumite confuzii, însă prin purtătorii mei de cuvânt unul care lucrează pentru o responsabilitate și celălalt pentru cealaltă, că vrem ca aceste mm, probleme trebuie să rămână separate. Însă vă asigur că toate statele membre au fost de acord asupra numirii unui reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo. Și aceasta mi se pare o posibilitate, o oportunitate pentru o stabilitate continuă. Într-o regiune de care Grecia este foarte apropiată și unde putem lucra pe o seamă de probleme care vor fi în beneficiul Uniunii Europene de asemenea. Um, aș dori de asemenea să spun că coordonarea între prezența NATO CAFOR și NATO uh, și EULEX funcționează foarte bine. În cazul problemelor cu civilii există trei faze uh, poliția locală este prima care răspunde, EULEX este a doua, a doua forță care răspunde și CAFOR este al treilea respondent. Deci, atunci când apar probleme cu civilii, există întotdeauna posibilitatea unor forțe de susținere CAFOR. Acest lucru este un semn de încredere în maturitatea uh, instituțiilor din regiune, că forțele CAFOR pot să își retragă în mod gradat forțele. Mai sunt încă în regiune 40 de mii uh, și există și alte priorități globale, însă reprior, re, distribuirea priorității de către NATO pare un lucru logic. EULEX nu se ocupă cu formarea. Uh, formarea a fost făcută în ultimii 9 ani și cu un succes semnificativ. De aceea, forța polițienească deja a ajuns la nivelul de profesionalism necesar, niveluri ridicate, însă avem nevoie în continuare de mentorat care să în, însoțească ofițerii de poliție în uh, atribuțiile lor. Obiectivul final, și am înregistrat progrese și aici, obiectivul final este să menținem și să consolidăm caracterul multietnic al serviciului polițienesc din Kosovo. Cu alte cuvinte, cât mai mulți sârbi trebuie să facă parte din poliție am avut o perioadă din, în timpul căreia mulți ofițeri sârbi au părăsit poliția, însă mulți s-au întors între timp. Ar fi de asemenea important să uh, acest lucru pentru a menține încrederea în minoritatea sârbă ca compoziția personalului polițienesc să fie pe cât de multietnică posibil. Nu aș dori să mm, evaluez o durată posibilă a misiunii EULEX sau a resurselor necesitate, însă, ca principiu, aș dori să văd o prezență internațională care să nu rămână mai mult decât este strict necesar. Însă în domeniul statului de drept mai există foarte multe lucruri de făcut. Și cred că este în beneficiul tuturor statelor membre din Uniunea Europeană ca statul de drept să fie înființat în Kosovo, nu ă, în ultimul rând pentru importanța sa în atragerea investițiilor directe în Kosovo. Și în final, pentru a răspunde din nou la întrebarea domnului Cuntis, sunt conștient că există diferențe în legătură cu statutul de recunoaștere a Kosovo, însă există anumite obiective pe care au uh, fost toate statele membre de acord să le urmărească în Kosovo și Uh, sunt sigur că acest lucru va continua cu susținerea tuturor statelor membre. Nu vreau să mă axez pe speculații în legătură cu viitorul statutului Kosovo. Aceste lucruri sunt făcute de alții. Independența Kosovo este irreversibilă, este o declarație foarte importantă și posibilitatea unui nou proces de pace, o altă rezoluție a Consiliului de Securitate, nu mi se pare o probabilitate înaltă. Dar dacă ar fi existat o rezoluție a Consiliului de Securitate, um, s-ar fi ajuns la un rezultat mai bun decât acum. Vă mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnule iar Acum dau cuvântul domnului Gianacu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ειδικό απεσταλμένο για όσα μας ανέφερε. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului special UE pentru tot ce ne-a spus și a vorbit aici de multe lucruri pozitive. Eu aș vrea să evoc două aspecte. În primul rând, aș vrea să vă întreb, ce, uh, cam ce procent din populație a părăsit țara și care comunități aparține această populație? Iar apoi vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți contact direct cu Belgradul pentru problemele care privesc participarea nu doar la alegerile municipale, locale, pentru că există surse conform cărora Belgradul susține această neparticipare a sârbilor la alegeri. E doar un zvon sau e adevărat? Uh, Belgrado a încercat să încurajeze sau nu participarea sau neparticiparea sârbilor la alegeri, pentru că dumneavoastră ați afirmat că sârbii se reîntorc în Kosovo. Deci este, se pune și problema unui echilibru local. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gianacu, iar acum are cuvântul domnul Taler. Grazie, prezidente. Rad bi vam čestitev, gospod Fajt, za vaše dobro upravljanje. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Fait pentru pentru activitatea foarte uh, dificilă pe care o desfășoară în condiții nu foarte prielnice și mulțumesc și pentru uh, că ne liniștește într-o câtva noi am uh, trăit în Iugoslavia, suntem sloveni și uh, avem uh, amintiri foarte precise din acea perioadă în care mai exista încă Iugoslavia. Și știm că, până la urmă, dezmembrarea Iugoslaviei a început încă de acum 20 de ani. Știm că Kosovo a pierdut acum 20 de ani autonomia, statutul de autonomie, pe, autonomie pe care, de care dispunea în cadrul Serbiei lui Milosevic. Noi ne dorim ca acest proiect de normalizare a Balcanilor să se încheie tocmai în Kosovo, tocmai acolo de unde a început destrămarea Iugoslaviei. Aș vrea să vă întreb uh, ce se întâmplă cu vizele. Există o situație nouă se pregătește o hotărâre de a aboli eh, necesitatea vizelor pentru cetățenii macedoneni, pentru cetățenii din Muntenegru, pentru vecinii Kosovo. Eh, eu cred că dacă așa vor sta lucrurile, situația se va complica. Pentru că necesitatea vizelor nu va fi abrogată, desfințată pentru toți cetățenii din zonă, ceea ce va, nu va face decât să uh, sporească diviziunile din zonă și nu va face decât să complice și mai mult lucrurile și demersurile necesare pentru obținerea unui pașaport care să permită libera circulație a tuturor cetățenilor. Deci cred că nu va face decât să uh, creeze încă și mai multe probleme, atât în Bosnia-Herzegovina, dar și în Kosovo. Așadar, ce crede dumneavoastră din punct de vedere al Kosovo și mai ales uh, pe această problemă a vizelor. Statele membre ale Uniunii Europene pot ele oare contribui la uh, o situație în care să nu mai fie nevoie de vize? Este deja prevăzut un ajutor sau acordarea de consiliere uh, către guvernul de la Priștina în problema vizelor? și eliberarea de pașapoarte și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tyler. Și acum are cuvântul Grazie, președinte. Uh, colegul Arlachis. Uh, I appreciate... Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez faptul că domnul Feit a venit uh, astăzi în fața noastră pentru a ne oferi o imagine a situației uh, prezente din Kosovo și a misiunii Uniunii Europene în acea țară și sunt uh, conștient de dificultatea sarcinii dumneavoastră și de problemele uriașe pe care trebuie să le rezolvați. Dar trebuie să spun că nu sunt satisfăcut de descrierea pe care ați uh, oferit-o Mm, mare parte din declarația noastră s-a concentrat pe ale, problema alegerilor și pe construcția instituțională și ați vorbit doar superficial despre unele probleme extrem de importante în Kosovo. Cunosc această țară, am fost acolo acum câțiva ani când uh, am avut uh, ocazia de a merge puțin în profunzime în activitatea pe care am desfășurat-o pentru Uniunea Europeană acolo. Și cea mai mare problemă în Kosovo uh, în afară de tensiunile etnice, interetnice și de consecințele războiului, cea mai mare problemă, cum spuneam, este reprezentată de corupția politică uriașă, de crima organizată și de uh, spălarea de bani și de traficul de ființe umane care au luat dimensiuni apocaliptice și care transformă Kosovo într-o mare amenințare nu doar pentru cetățenii kosovari, ci și pentru Uniunea Europeană. Legătura dintre crima organizată și politicieni este extrem de profundă, una dintre cele mai puternice pe care le cunosc în vreo țară. Puterea grupurilor criminale organizate poate fi comparată și poate că este mai mare decât uh, cea a marilor jucători din Europa, dacă ar fi să estimez diferența între uh, mafia kosovară și mafia siciliană, uh, a spune că în acest moment mafioții kosovari sunt mai puternici și mai bine organizați decât mafioții sicilieni și Sicilia e aproape de două ori și jumătate cât Kosovo. Mă întreb care sunt parametrii uh, pe care îi folosim atunci când definim succesul sau eșecul în intervenția într-o țară. În ce privește Kosovo, a spune că dacă ne uităm doar la chestiunea alegerilor, doar la lucrurile imediat aparente, și anume uh, numărul de acte de violență și așa mai departe, și dacă considerăm doar aceste lucruri drept parametri, atunci facem o greșeală. Uh, dumneavoastră spuneți că nu sunteți responsabil de administrarea țării și nu sunteți nici șeful EULEX, sunteți doar reprezentantul Uniunii Europene, însă în această calitate puteți juca un rol în stabilirea priorităților. Așadar, m-aș uh, bucura să aflu mai multe despre aceste lucruri, uh, despre acești parametri, pentru că aceștia ne spun dacă într-adevăr Kosovo progresează sau nu. Adică lupta împotriva crimei organizate, Uh, succesul în uh, stăvilirea uh, traficului de droguri, crearea unor reglementări puternice împotriva spălării de bani. Kosovo este un centru pentru spălarea de bani din cauza statutului său ambigu. Nu este încă o țară 100%, pentru că nu este în totalitate acceptată în cooperarea internațională polițienească și juridică și acesta este unul dintre principalele motive pentru care kosovarii nu primesc vize. Poate nu ne place să spunem acest lucru, dar acesta este probabil cel mai important motiv. Uh, toate agențiile de informații se opun acordării de vize către kosovari din cauza acestor probleme nerezolvate legate de crima organizată, traficul de droguri, toate acestea sunt amenințări pentru Europa, pentru întreaga zonă, pentru țări foarte apropiate de Kosovo, cum ar fi Italia, Grecia și altele. Așadar, uh, ca să nu vă consum mai mult din timp, EULEX ne costă 216 milioane de euro pe an în Kosovo. Și atunci, după ce parametri măsurăm, măsurăm succesul sau eșecul? Uh, ce știți despre acești, aceste chestiuni care cred eu că într-adevăr sunt parametrii succesului, adică uh, lupta împotriva crimei organizate și a traficului de droguri? Președintele, mulțumesc domnului Arlachi și acum dau cuvântul uh, domnului Comuțacos. Eh, eh, eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului special al Uniunii pentru prezentarea domniei sale. Sarcina noastră este foarte dificilă, și a dumneavoastră și a EULEX. Aș dori să-mi furnizați o informație uh, de caracter mai ales politic, și anume cum poate influența contextul politic activitatea dumneavoastră și, în general, evoluțiile politice ale Kosovo. Și mă refer aici, după cum știți, la faptul că Belgradul s-a adresat tribunalului de la Haga pentru o hotărâre, o, un aviz pentru ca independența Kosovo, uh, în sensul în care tribunalul de la Haga să se pronunțe dacă independența Kosovo este legală sau nu. Haga încă nu s-a pronunțat. Noastră ați efectuat o evaluare, știți, aveți informații uh, în legătură cu um, această hotărâre a Tribunalului de la Haga, știți eventual când se va pronunța hotărârea și dacă va fi pozitivă sau negativă față de independența Kosovo și cum credeți că va putea influența această hotărâre situația politică și nu numai din Kosovo? Dacă această hotărâre va fi pronunțată înaintea alegerilor, ce impact credeți că va avea? E clar, cred eu, că uh, lucrurile vor fi influențate. Vor exista niște evoluție în funcție de, de conținutul acestei hotărâri, dacă va recunoaște sau nu independența. Sigur, uh, hotărârea va avea consecințe. Uh, pozitive sau negative, desigur. Și sigur că și activitatea dumneavoastră va fi influențată în consecință. Deci v-aș ruga să faceți o evaluare în legătură cu potențialele efecte ale mm, hotărârii instanței de la Haga. Mulțumesc, domnule Comuțacos, spune președintele. Iată, mai adaug un vorbitor, dau cuvântul doamnei Gomes și apoi uh, urmează răspunsul uh, reprezentantului UE. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucur să vă revăd, uh, domnule reprezentant special. Aș vrea să vă întreb, pentru a lupta eficient împotriva corupției și a crimei organizate, trebuie să vedem că apare o stabilitate economică și o sustenabilitate economică în Kosovo. Și asta este un domeniu în care Europa a dat greș în ce privește uh, diviziunea muncii în cadrul misiunii Un Mic. S-a făcut vreun progres uh, de atunci? Uh, există activități economice legale care se dezvoltă? S-a rezolvat, de exemplu, problema noii centrale electrice? Femeile nu sunt uh, doar uh, victime ale traficului de ființe umane, pot fi și promotori ai păcii și democrației. EULEX are o astfel de dimensiune și Comisia uh, pentru Drepturile Femeilor a avut o colaborare excelentă cu Organizația Femeilor din Kosovo. Nu sunt suficiente femei membre în Parlamentul Kosovo pentru că bărbații nu le lasă să fie membre. Dar aș vrea să vă pun, de exemplu, întrebarea referitoare la ambasadori Eh, știu că anul trecut s-au numit eh, o serie de ambasadori de către guvernul kosovar și niciunul dintre acești ambasadori nu era femeie. S-a mai schimbat situația din acest punct de vedere. În al treilea rând, ați putea să ne dați mai multe detalii în legătură cu desfășurarea EULEX în Mitrovița și anume cum eh, funcționează lucrurile acolo. Uh, Curtea de Justiție, tribunalul funcționează, suntem implicați efectiv în activitatea judiciară și, în fine, EULEX are nevoie de personal și am înțeles că are nevoie în special de procurori. De ce statele membre nu oferă acești procurori? Este o problemă de finanțare sau există și alte motive? Mulțumesc. Președintele, înainte de a da cuvântul uh, domnului dr. Feit, aș vrea să răspund foarte pe scurt la ultima intervenție, cea a doamnei Gomes. Dato un... Colega Neitz a, a depus un amendament la proiectul de buget care prevede uh, sporirea finanțărilor uh, pentru a favoriza tocmai acea prezență, prezență feminină în cadrul reprezentanților speciali ai Uniunii Europene în diversele zone de criză. Deci, într-o oarecare măsură, s-a răspuns uh, la observația dumneavoastră. Dar vă rog, domnule Feit, aveți cuvântul. Yeah, to start First, uh, the question by Madame. Aș vrea să încep prin a răspunde la întrebarea doamnei Genaco. După violențele de la sfârșitul anilor 90, 98, 99, mulți sârbi și ar, ar trebui să mă refer și la violențele în 2000 și 2001. Așadar, mulți membri ai comunității sârbe, într-adevăr, au plecat din Kosovo și această chestiune este pe lista mea de priorități și anume încurajarea întoarcerii sârbilor și a membrilor altor comunități etnice înapoi în Kosovo. Am uh, luat în considerare diferite măsuri care să le permită sau să-i stimuleze pe sârbi să se întoarcă și să-și reia o viață sigură în Kosovo, trebuie să spun că resursele disponibile uh, și care se află la dispoziția Ministerului pentru uh, întoarcere, așa cum se numește el, resursele sunt așadar limitate și trebuie crescute prin intermediul fondurilor oferite de diferite organizații. Eu însumi nu am uh, privilegiul unui contact direct cu Belgradul pe această chestiune, dar uh, sunt uh, deschis și disponibil din acest punct de vedere. Am încercat să creștem viteza procesului de reîntoarcere a refugiaților există o tendință de întoarcere destul de stabilă, deși nu, nu de mari dimensiuni, dar credem că ar trebui să fie posibil să creștem uh, numărul uh, celor care se întorc, refugiaților care se întorc în următorii ani. În ce privește regimul vizelor, aș uh, vrea să-l uh, rog pe domnul Thaler să înțeleagă că ar fi nepotrivit ă, pentru mine să vorbesc pe această chestiune înaintea comisarului Ren, care se va ă, ă, referi chiar la această chestiune mâine în fața comisiei. În mod clar, ce este important pentru țările noastre este să existe capacitatea instituțională care să facă față unui uh, mediu fără vize. Asta înseamnă controlul frontierelor, securizarea frontierelor, pașapoarte biometrice și în cazul uh, Kosovo aceste lucruri nu s-au realizat încă. Kosovarii nu au pașapoarte biometrice, dar acestea ar putea fi introduse uh, în curând. Uniunea Europeană în special prin intermediul misiunii EULEX, este pe cale să implementeze instrumente care vor facilita cooperarea la nivel tehnic pe probleme de poliție și de operațiuni vamale, așa cum uh, îi se cere acum Serbiei pentru a obține o decizie pozitivă pentru liberalizarea vizelor și acest proces pe termen lung ar putea fi benefic și pentru kosovari, fiindcă uh, și domnul Javier Solana a declarat faptul că uh, Republica Kosovo va rămâne în acest proces și să sperăm că va veni un moment, cum spunea și noastră, când vom putea trece la un regim de ridicarea vizelor pentru Kosovo. Am luat notă cu mare interes de descrierea domnului Laci privind uh, gravitatea problemelor. Nu cred că ceea ce am spus eu intră în contradicție cu uh, afirmațiile dumneavoastră. Cu toți suntem de acord că acestea sunt probleme extrem de serioase și de grave și acesta este de fapt și motivul pentru care Uniunea Europeană a fost de acord să-și trimită acolo cea mai mare misiune civilă uh, care a fost trimisă vreodată în afara frontierilor Uniunii Europene, care va fi uh, rezultatul final și care sunt parametrii după care măsurăm succesul. Uh, acesta este una dintre acele misiuni care în timp tinde să evolueze, însă în ce privește Kosovo, cred că trebuie să stabilim o anumită calitate a statului de drept care să permită Kosovo ca într-o zi să se apropie de instituțiile europene. Și ceea ce încerc să spun este că avem anumite pârghii pe care le putem folosi în relația cu autoritățile kosovare pentru a determina o cooperare totală cu misiunea EULEX pentru că există un interes foarte puternic, așa cum probabil știți din experiența dumneavoastră. Există un interes real în rândurile kosovarilor și o dorință reală a kosovarilor de a deveni parte a proiectului european. Și prin urmare, liderii politici se află sub o presiune destul de mare uh, pentru a dovedi că se fac progrese în acest sens. Este adevărat, am vorbit despre uh, construcția instituțională, însă următoarea fază se va concentra foarte mult pe uh, modul în care putem face aceste instituții să funcționeze la standarde europene și internaționale și, într-o mare măsură, asta ține de probleme de guvernanță, de responsabilitate și aici uh, ar putea să, s-ar putea să apar uh, cazuri proeminente de crimă organizată sau de corupție. Uh, nu vă pot oferi aici uh, cifre foarte precise despre cum va evolua situația. Asta e în continuare uh, responsabilitatea EULEX. Ei sunt cei care decid asupra unor investigații individuale, dar, cum spuneam, în Kosovo există o anumită așteptare și mai ales în cadrul cetățenilor kosovari printre cetățenii kosovari. Există o așteptare și o speranță că EULEX ar putea realiza, ar putea crea astfel de cazuri uh, proeminente care să ajungă în justiție și care să servească drept un exemplu uh, important și în același timp să accelereze procesul de luptă împotriva crimei organizate și corupției. Cred că ar trebui să luăm în considerare și faptul că uh, Comisia e foarte interesată de acest subiect și ca să vă dau un singur exemplu, uh, achizițiile, licitațiile publice uh, sunt domenii în care există un risc foarte mare, după cum știți, de corupție și acestea trebuie să, să se îmbunătățească și lucrăm asupra acestui lucru. Acum Trecând la întrebările domnului Comuțacos în ce privește Curtea Internațională, sper că nu vă supărați că spun asta, dar nu pot eu să prevăd care va fi decizia curții. Putem evident specula, dar nu ne va ajuta foarte mult. Ce pot să spun cu, oarecare, cu un oarecare grad de încredere este că uh, va fi nevoie de un timp mai îndelungat uh, de 15 mm, noiembrie până când curtea va ajunge la o concluzie. Știu că audierile s-au organizat în decembrie și că după aceea judecătorii vor începe să lucreze la concluzii, așteptându-ne ca opinia uh, consultativă a curții să apară undeva la jumătatea anului viitor. Deci nu e un verdict, așa cum ați spus, ci este o opinie consultativă cu impactul pe care îl are. Este, cum spuneam, uh, consultativ, nu este o opinie obligatorie pentru statele membre și uh, pentru cei care n-au recunoscut Kosovo poate că va fi importantă, dar fiecare va trebui să judece individual care vor fi consecințele. În ce privește cred că ajung acum la întrebările doamnei Gomez. Vă mulțumesc în primul rând pentru cuvintele frumoase, doamnă. Și pot spune, cred că situația economică din Kosovo este încă foarte fragilă. Scăderea economică a avut un impact și acest impact se adâncește acum Uh, cu anumite efecte secundare, să zicem așa, pentru că totuși Kosovo este o economie mică și relativ subdezvoltată și nu e foarte conectată la economia globală. Uh, așadar, uh, efectele crizei au apărut mai târziu acolo, dar au apărut totuși și apar acum. Și asta are efecte tragice în ce privește crearea locurilor de muncă și investițiile. Sunt în special uh, preocupat de procesul de privatizare și v-ați referit la sectorul energetic. Sectorul energetic este unul uh, dintre puținele surse de export potențiale ale țării, dacă lucrurile ar merge bine. Ar fi posibil cu resursele de lignit pe care le are Kosovo uh, să aibă din electricitate, să, să transforme electricitatea un produs de export în regiune, însă privatizarea a fost afectată de retragerea a unul sau doi potențiali uh, participanți la, la licitația pentru complexul energetic uh, al țării și ce se va întâmpla în viitor, uh, asta trebuie decis în următoarele luni. Sper că se va lua o decizie și sper că va avea loc și o tranzacție cât mai curând. Dacă nu, vă pot spune că va fi nevoie de import de electricitate cu consecințe grave asupra bugetului țării. Așa cum am spus, uh, există femei în poziții publice importante și mă bucur să vă anunț că viceministrul pentru însăcinat cu problema afacerilor externe uh, în Kosovo este o doamnă care își exercită funcția cu mult profesionalism. În ce privește tribunalul din Mitrovica, pot să spun că în acest moment nu am ajuns la un punct în care judecători și procurori Uh, kosovari, albanezi și sârbi să fi început să lucreze în cadrul tribunalului, dar ne continuăm contactele cu omologii uh, noștri din uh, nordul Mitroviței și din Belgrad pentru a vedea că acest lucru se întâmplă cât mai repede. Și dați-mi voi să spun în încheiere, și aici poate că am nevoie și de ajutorul Comisiei. Vreau să mă refer la un lucru pe care l-a menționat și domnul Valaci în ce privește uh, gravitatea crimei organizate și a traficului de droguri. S-ar putea să fie nevoie ca statele membre să ofere mai mulți procurori care să preia cazurile cele mai serioase uh, de acolo și care trebuie rezolvate și uh, prin urmare, este posibil ca misiunea să trebuiască să facă apel în continuare la statele membre pentru ca acestea să ofere acești experți cheie care să continue activitatea și să uh, permită succesul misiunii EULEX. Președintele, mulțumesc domnule dr. Feit pentru intervenția dumneavoastră, din nou foarte succintă și uh, precisă. Să trecem acum la ultimii cinci colegi care au cerut să intervină și să începem cu domnul Howitt. Thank you very much, President, and thank you very much, Special Representative mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult, domnule reprezentant special. După cum știți, Parlamentul acesta susține foarte mult activitatea dumneavoastră și de aceea susținem ceea ce ați spus în legătură cu misiunea de observare a alegerilor și vrem să susținem democratizarea în Kosovo ca și peste tot în lume avem foarte multă experiență în observarea alegerilor. În ceea ce privește întrebările mele, mandatul dumneavoastră include, bineînțeles, susținerea pentru drepturile omului și libertățile fundamentale și vreau să vă întreb care este evaluarea dumneavoastră în legătură cu respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Kosovo Uh, de asemenea, ați susținut prezența internațională, însă aceasta provine dintr-o anumită parte a comunității. Există anumite trenduri de care ar trebui să fim conștienți, pentru că, prin experiența dumneavoastră, știți că prezența trupelor internaționale într-o situație de criză sau de conflict influențează această situație și în final, am auzit ceea ce a spus în legătură cu cooperarea vamală, uh, polițienească și în legătură cu returnarea refugiaților. Ați putea să extindeți acest lucru uh, și la celelalte state din Balcanii Occidentali pentru a ne da o evaluare scurtă a legăturilor bilaterale și a progreselor înregistrate de Kosovo cu statele vecine. Vă mulțumesc, domnule Howitt. Are cuvântul acum domnul Vambare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i pun o întrebare domnului White. Acesta spune în raportul său că politica sârbă a fost să se asigure că serviciile publice sunt încă sub controlul Belgradului. Și aici este foarte dificil să stabilești un control local, însă în momentul actual este posibil să oprești acest control sârb și ce, ce s-a făcut deocamdată în acest sens. Grazie, eh, onorevole Bambar. Vă mulțumesc, domnule Van Balen. Și acum are cuvântul domnul Kirilov. Aș dori să-mi scurtez contribuția spunând că urmează ceea ce a spus antevorbitorul meu. Împărtășesc preocuparea sa și mă bucur că domnul Fith ne-a dat o imagine a acestei situații. Ceea ce mă preocupă de asemenea este uh, măsura în care toate aceste situații care țin de criminalitatea organizată și de corupție ar putea să fie influențate de politicieni, de actorii de la nivel înalt. Pot, probabil că domnul Feis cunoaște foarte bine că criminalitatea organizată atinge cele mai înalte cercuri ale politicii din Kosovo. Aceasta este o provocare majoră și eu cred că dacă nu îi acordăm suficientă atenție, am putea să ne trezim într-o situație foarte gravă. Am fost amuzat de uh, uh, utilizarea termenului mentoring de către dumneavoastră, de vreme ce multe state vorbesc despre independența Kosovo. Însă nu sunt sigur că acest proces de mentoring, de mentorat în viitor, va uh, funcționa. Știm cu toții că aici nu există termeni juridici clari. Haideți să ne imaginăm că această luptă devine eficientă. Va implica cercuri destul de înalte. Am auzit despre această organizație de autodeterminare pentru sârbii din Kosovo. Și sunt sigur că acesta nu este un proiect al societății civile din Kosovo. Acest lucru ar putea să meargă și mai departe, până la atingerea unui stadiu Eh, sper că nu se va ajunge acolo, însă vă urez succes în acest sens, să nu ajungem la un stadiu în care această luptă împotriva corupției începe să fie mai eficientă și se văd rezultatele în uh, atitudinile generale și trebuie să știți că unii au dorit independența Kosovo din anumite, din alte motive. Bineînțeles că societatea civilă mulțumește Uniunii Europene, însă poate că nu au nevoie de noi. Pentru că această organizație pentru autodeterminare deja ne arată câteva semne în acest sens. Mă îngrijorează că am putea să ajungem la probleme grave dacă nu examinăm cu grijă aceste evoluții. Înțeleg că Operațiunile vamale sunt importante și au un anumit grad de succes, însă știm cum decurg aceste lucruri. Pentru că nu este vorba de doar două puncte de trecere a frontierei, traficul trece peste tot, peste munți. Traficul ilegal. Noi suntem destul de departe de uh, Kosovo și Trebuie să fim mai realiști în evaluarea situației. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kirilov. Are cuvântul acum domnul Cacin. Grazie, președinte Albertini. Uh, gospod Feit, uh, nisem zadovoljit. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Feit, nu sunt foarte satisfăcut de răspunsurile noastre în ce privește problema vizelor. În Balcanii de Vest, încă de mult timp, Uniunea Europeană comite uh, o serie de greșeli. Maghiarii uh, au desfințat uh, uh, cetățenia uh, cetățenilor sârbi. Acum, sârbii care au pasaport uh, sârbesc și uh, locuiesc în Kosovo nu se vor mai putea bucura uh, de eliminarea vizelor pentru Kosovo. De a se deplasa liber, fără viză, în Kosovo, chiar dacă au pașaport sârbesc. Aici e vorba de o discriminare care nu face decât să stimuleze uh, pe sârbii din Kosovo să părăsească această țară în loc să se reîntoarcă acolo singura soluție practică, cred eu, e cea de a combate criminalitatea organizată și corupția. Noastră v-ați referit la pașapoartele biometrice. Eu nu sunt titularul unui astfel de pașaport și cred că așa se întâmplă, așa stau lucrurile cu majoritatea colegilor mei de aici. Nu avem nevoie de o soluție minune, de vreun miracol. Problema este că nu dispunem de nicio politică concretă și că nu știm cum să încurajăm persoanele ca acestea uh, să se simtă binevenite în Kosovo și să uh, știe că acolo toți cetățenii sunt tratați pe picior de egalitate. Eu v-aș întreba, pe baza experienței EULEX, ce a propus uh, um, Uniunea Europeană în sensul schimbării situației vizelor? E unica țară pentru care până acum Uniunea Europeană nu a oferit un program de eliminare a vizelor. Mulțumesc, spune președintele, și acum, uh, în încheierea dezbaterii, dau cuvântul. Gracias, señor presidente. Doamne Muniz, vă rog. Sentido que lo del señor eh, Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, uh, întrebarea mea merge în același sens ca cea a domnului Kacin Mă voi referi tot la vizele pentru sârbi. Pentru că obligativitatea vizelor pentru sârbi nu face decât să pună un obstacol în calea politicii noastre de consolidare în regiune a, a unei societăți multietnice. Și apoi, poate că mă înșel, dar nu am văzut aici, făcându-se nicio referire de către uh, reprezentantul nostru la un concept fundamental al politicii noastre externe, și anume legalitatea internațională. Dacă acest concept ar fi fost dezvoltat, cred că am fi putut juca un rol încă și mai însemnat în regiune. Președintele, mulțumesc și acum în uh, încheiere dau cuvântul domnului Feit pentru răspuns. Vă rog. Maybe I, for this last round, should work. Poate această rundă ar put, am putea să mergem în sensul invers. Uh, vreau să o asigur pe doamna Musit că Uniunea Europeană funcționează pe baza dreptului internațional. Din păcate, uneori există diferențe de interpretare a acestui drept internațional, însă altfel pot să vă confirm că toate acțiunile în uh, politica comună de securitate uh, și uh, uh, grupul nostru de lucru, lucrul, activitatea Comisiei Europene în Kosovo este în conformitate cu dreptul internațional. Aș dori de asemenea să vă cer iertare că multe dintre întrebările puse nu uh, țin de responsabilitatea mea și comisia poate să vă dea motivele din spatele propunerilor comisiei. În ceea ce privește acest caz al sârbilor din Kosovo, care nu se califică pentru vize. Se poate adopta și o altă, un alt punct de vedere. Dacă decizia de liberalizare a vizelor ar fi extinsă pentru a include și minoritatea sârbă din Kosovo, nu cumva acești sârbi din Kosovo se vor întoarce mai mult spre Belgrad și nu vor mai fi la fel de interesați de integrarea cu albanezii din Kosovo. Pentru ca liberalizarea vizelor să se aplice tuturor, cel puțin din perspectiva mea, acest lucru ar duce mai mult la integrare și la multietnicitate decât dacă am diferenția în funcție de diversele comunități din Kosovo. Aceasta este opinia mea personală și uh, știu că deciziile luate înseamnă că toți rezidenții de până acum din Kosovo nu vor fi incluși în procesul de liberalizare a vizelor și efectul uh, în acest fel este mai bun decât dacă situația nu ar fi fost aceasta. Pot să urmăresc descrierea domnului Kielov în legătură cu implicarea politicienilor în criminalitatea organizată și primejdea ca dacă EULEX va avea succes, s-ar putea să existe anumite probleme, însă este vorba de probleme cărora va, va trebui să le facem față. Există însă în momentul actual o miză foarte mare datorită perspectivei europene. Mulți cetățeni din Kosovo sunt foarte interesați de beneficiile pe care le poate aduce o apropiere de Uniunea Europeană. Liberalizarea vizelor este de dorit, însă nu este Uh, o posibilitate apropiată în momentul actual, însă din motive mai mult tehnice, pentru că acele uh, standarde încă nu sunt îndeplinite de către Kosovo. Și sperăm că Comisia își va clarifica mai mult pașii următori în legătură cu Balcanii. Însă apropierea de Uniunea Europeană este o forță foarte puternică, un factor de motivare pentru politicieni și pentru cetățeni pentru a adopta reforme și aș spune și cooperarea cu misiunea EULEX în combaterea criminalității organizate și a corupției. Poate vi se pare că sunt optimist, însă dacă lucrezi în aceste situații post-conflict și în situații de gestionare a crizelor și nu ești optimist, atunci ai probleme foarte mari, pentru că viața devine de nesuportat. De fapt, vorbim despre aceleași lucruri, domnule, vorbim despre aceleași lucruri, domnule Kirilov, și să sperăm că în viitor uh, lucrurile vor progresa, pentru că misiunea EULEX a început de mai puțin de un an. Deci, mai o evaluare mai completă a rezultatelor sale va putea fi făcute, făcute în viitor. Pentru domnul Van Balen, mi se pare că a fost o neînțelegere. În... Nu am scris în raportul meu și nu am spus că aș susține uh, implicarea sârbilor în administrarea locală în Kosovo. Ceea ce aș spune este că încercăm să uh, atingem o, chiar lucrul opus. Însă vrem să existe o cooperare ca comunitatea sârbă să se implice în instituțiile din Kosovo și, în al doilea rând, că vor exista legături privilegiate în viitor, lucru convenit de către autoritățile din Priștină, legături care să ajute comunitățile sârbe din Kosovo să beneficieze de sănătate și educație uh, și alte servicii susținute de către, de către Belgrad. Acest flux de resurse trebuie să fie transparent, fie prin Banca Centrală a Kosovo sau să fie transparent în alt fel. Nu este o deschidere către Belgrad să preia controlul în Kosovo la nivel administrativ municipal. Este, este doar o parte din uh, o autonomie foarte extinsă care este oferită minorității sârbe. Și sper că minoritatea sârbă va beneficia de această oportunitate și că Belgradul va fi de acord. În final, uh, îi mulțumesc domnului Howitt pentru susținerea sa și pentru uh, Uh, interesul său în observarea alegerilor și pentru oferta de a contribui. În prezența internațională în Kosovo în ultimii ani a beneficiat de o acceptare la nivel local și totuși există un sentiment că aceste manifestări internaționale au fost percepute într-un fel ca oprimatoare. Misiunea ONU a fost uh, de succes și a avut rezultate foarte bune în îmbunătățirea standardelor de guvernanță în Kosovo. Însă, timp de în jur de 9 ani a existat o incertitudine în legătură cu statutul Kosovo, ceea ce însemna că deciziile nu puteau fi luate de către uh, kosovari. Abordarea mea este să extindem responsabilitățile locale. Autoritățile din Kosovo trebuie să ia deciziile și să își asume responsabilitatea pentru ceea ce fac pentru că altfel vom rămâne în Kosovo mult prea mult și ceea ce am început prin a accelera, vom uh, sfârși prin a încetini, și anume procesul Kosovo spre Uniunea Europeană. Sper că ne vom îndeplini misiunea în mai puțin timp și că nu va trebui să reprezentăm un înlocuitor pentru acțiunile autorităților locale. Aceasta este speranța mea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ringrazio il dottor Feit a nome. Mulțumesc domnului Feit în numele tuturor colegilor. Sigur, fiecare a mulțumit deja în intervenția care a fost alocată. Dar uh, mă bucur uh, să repet aceste mulțumiri. Mulțumesc și tuturor celor care au participat la discuție în mod punctual și în detaliu, delimitând uh, temele cu caracter general în cadrul unui scenariu atât de complex ca, precum cel din Kosovo. Am ascultat uh, cele spuse de doamna Pac, uh, cele spuse de domnul Zvoboda, de ceilalți intervenienți și uh, am ascultat uh, cele spuse de domnul Fait și um, uh, reiterez ca o sinteză a acestei dezbateri dorința noastră a tuturora de a mm, trimite o delegație ad hoc care din motive clare de organizare și de competență nu va putea avea caracterul unei adevărate misiuni de observare a alegerilor, însă într-un mod care va trebui definit ulterior împreună cu domnul Fight, care ne va putea probabil furniza ajutorul necesar, să trimitem o delegație compusă din membri ai acestei comisii și uh, de membri ai delegației uh, însărcinate cu legăturile cu zona Balcanilor de Vest și cu Kosovo pentru a ne ține la curent cu evoluția situației în această zonă atât de sensibilă și pentru a ne da și noi contribuția. Dacă sunteți de acord, în acest sens voi scrie președintelui Parlamentului European pentru a propune acest lucru la următoarea conferință a președinților comisiilor și pentru a putea ulterior să organizăm această delegație, această misiune cu caracteristici care vor uh, fi definite ulterior. Încă o dată mulțumesc domnului Feit care a acceptat uh, această întâlnire și uh, profunda experiență și cunoașterea domniei sale a acestei zone a Balcanilor i-a permis să ne facă o prezentare atât de eficientă și uh, să ne împărtășească aceste informații foarte prețioase pe care le-am ascultat. Mulțumesc încă o dată și pe curând. Yes, thank you. And the conclusions you drew were very helpful. So I hope that perhaps we can uh,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 Bine, acum, ă, după ă, această discuție, trecem la două puncte de pe ordinea de zi, care, mă rog, în ordinea de zi figurau înaintea discuției noastre și, în primul rând, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 16 iulie și 21 iulie 2009. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, ă, putem considera ca fiind aprobate aceste procese verbale. Da, cred că putem să facem acest lucru și în ce privește adoptarea uh, agendei, uh, nu a fost o, o, o scăpare, ci am făcut acest lucru uh, în mod voluntar, pentru că înainte de a începe reuniunea noastră, colega Lunacek a ridicat o obiecțiune în legătură cu această schimbare bruscă și neprevăzută a ordinii de zi, astfel încât îi dau cuvântul pentru a ne face o eventuală propunere aici. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vreau să spun că inițial, când noi am primit uh, proiectul de ordine de zi, exista o dezbatere uh, despre Afganistan, urma să participe domnul Morion, lucru care mă mulțumea pentru că aș fi dorit o asemenea discuție. Am așteptat o asemenea discuție, iar apoi am fost dezamăgită pentru că acest punct a dispărut de pe ordinea de zi eu știam și am aflat că domnul Morion se îndreaptă spre Afganistan sau se află deja acolo, deci nu se mai poate purta acea discuție. Am fost uh, cu toate acestea mulțumită de discuția despre Kosovo, însă aș dori să solicit celorlalte grupuri și dumneavoastră, domnule președinte și secretariatului, să încercăm să vedem dacă mai avem vreo șansă pentru a invita pe doamna comisar Ferrero Waldner, poate mâine după amiază, înaintea votului, aici la comisia noastră, pentru a ne vorbi despre comisia de misiunea de observare a alegerilor și despre situația din Afganistan. Cred că am auzit și am citit multe în legătură cu modul în care Uniunea Europeană a susținut financiar aceste alegeri din Afganistan. Am avut o misiune acolo de observator și cred că pentru mulți dintre noi ar fi util ca doamna Ferrero Waldner sau uh, cineva din uh, biroul său uh, să mm, participe mâine la reuniunea noastră și aș fi mulțumită dacă și celelalte grupuri ar susține propunerea mea. Mulțumesc. Președintele, înainte de a da cuvântul colegului Salafranca, care a solicitat cuvântul, aș dori să fac o precizare, doamnă Lunacek. Pe ordinea de zi figura audierea ambasadorului Secui și nu cea a domnului Morio, care se găsea deja la fața locului pentru a supraveghea alegerile și modul în care se numără voturile în Afganistan. Și știți că domnul Seikui este reprezentantul Uniunii Europene pentru probleme legate de Pakistan și Afganistan. Și am fi avut astfel de, am, am fi avut parte de o evaluare generală a celor ce se întâmplă în AFPAC și nu neapărat a alegerilor. Și motivul pentru care ambasadorul Secui nu se află astăzi aici e pentru că, și vă spun pentru a vă informa, Uh, a primit o vizită um, din partea ministrului suedez de externe, care a, s-a aflat aici în iulie, domnul Bild, și din acest motiv a trebuit să se întrețină cu domnul Bild. Sigur, și pentru ca să-i prezinte uh, domnului Bild uh, situația din AFPAC. Sigur că uh, nu ne împiedică nimic să, să găsim o, o soluție alternativă în următoarele zile, dar aș uh, vrea să aud uh, ce au de spus și grupurile, să putem discuta această temă cu alte personalități. Dar haideți să uh, auzim diversele păreri și apoi vom trage concluziile. Da, are cuvântul domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că sunt, sunt întru totul de acord în ceea ce privește importanța politică a procesului electoral din Afganistan, alegerile prezidențiale din Afganistan. Și, pe drept cuvânt, mi se pare că președintele comisiei noastre solicitase uh, prezența reprezentantului nostru special pentru Pakistan și Afganistan Aș fi dorit ca fostul nostru coleg, domnul Morion, care este șeful misiunii de observare electorală a UE în Afganistan, să fi putut și aici pentru a fi a, putut auzi punctul uh, de vedere al domniei sale. Însă, din păcate, după cum tocmai ni s-a spus, în ce privește numărarea voturilor, uh, acest proces încă nu s-a terminat și nu știm nici dacă se va, va avea loc și o a doua numărătoare sau nu. Și acum, uh, față de cele spuse aici și imposibilitatea uh, reprezentantului Uniunii Europene de a se afla astăzi aici, domnule președinte, pentru că mâine dimineață la ora 9 îl vom avea aici pe directorul general al DG Relex, relații externe al uh, Comisiei, domnul Landaburu. Poate că domnia sa mâine ne-ar putea furniza datele pe care le are la dispoziție acum Comisia Europeană în privința rezultatelor alegerilor din Afganistan. Apoi, sigur, e la latitudinea președinției de a vedea dacă este oportun sau nu um, să abordăm acest subiect încă de mâine sau cu o altă ocazie ulterioară. Sigur, noi ne vom pronunța atunci când vom ști rezultatul definitiv al alegerilor, ar fi mai bine. Da, vă rog, vă rog, ceru cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să susțin poziția exprimată de domnul Salafranca. De posibil. Cred că dacă ar fi fost uh, posibil să extindem dezbaterile de mâine uh, pentru a îngloba și chestiunile legate de Afganistan, cred că asta ar fi o propunere excelentă și asta ne-ar permite să nu pierdem timpul <clears throat> este foarte probabil, oricât mi-ar plăcea schimburile de uh, uh, opinii uh, cu doamna comisar ca aceasta să devină disponibilă mâine dimineață. Deci cred că este o idee bună. Eh, non ci sono altri interventi. Allora, mm, Gomes. Ah, prego. Prego, onorevole Gomes. Da, doamna Gomes. Da, vreau să spun că susțin și eu propunerea antevorbitorilor mei. Ehm, ho ascoltato con molto Bine, președintele, am ascultat cu mare interes și uh, în mod favorabil intervențiile dumneavoastră și ader și eu la acestea. Însă, din motive organizaționale, domnul Landa Buru urmează să ni se adreseze pe teme de siguranță energetică mâine. Și cred că este o temă care merită un uh, spațiu uh, separat de discuție, pentru o discuție amănunțită, care să poată fi dezbătută mâine dimineață. O soluție alternativă, dar uh, care merge în sensul celor spuse de dumneavoastră, v-aș propune să dezbatem această temă a Afganistanului sau împreună cu domnul Andaburu, dacă va fi disponibil, sau cu directorul general adjunct, cu, colaborat, cu un colaborator al domniei sale, în după amiaza zilei de mâine, după votare. Cred că acest lucru nu ar crea dificultăți. Ci chiar dacă, bine, vom uh, scurta puțin discuția uh, asupra siguranței energetice, dar uh, astfel am putea să ne conformăm dorinței multora de aici de a ne ocupa și de tema critică a Afganistanului în sesiunea din această săptămână. Nu știu dacă am interpretat bine cele spuse de dumneavoastră, dar trebuie să țin cont și de ce mi se, ceea ce mi se semnalase de către secretariat. Vă rog, aveți din nou cuvântul doamna Cec. Da, mulțumesc. Aș dori să avem mâine dimineață problema securității energetice și să nu amestecăm cele două probleme, pentru că avem la dispoziție doar două ore. Uh, pentru întâlnirea cu domnul Andaburu mai este și problema cu Moldova și aș fi de acord cu cele spuse de președinte să încercăm o discuție în după amiaza zilei de mâine, dar totuși v-aș solicita să vedeți dacă putem sau nu uh, avea posibilitatea de a o uh, avea mâine aici pe doamna Ferrero Waldner. Știu că e greu, dar v-aș ruga să încercați. Dacă nu, sigur că e bună și o discuție cu directorul general al RELEX. Da, președintele, bine, vă acceptăm propunerea și să vedem ținem cont de asta pentru stabilirea ordinii de zi de mâine. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de bugetul 2010, secțiunea 3 avizul comisiei noastre fără întârziere. Dau cuvântul raportoarei doamna Neitz ca să ne prezinte această temă și apoi, sigur, voi da cuvântul deputaților care vor dori să intervină. Deci are cuvântul doamna raportoare. Mulțumesc, domnule da, președinte. Da, mulțumesc. Dragi colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu voi uh, face nicio referire cu referire la faptul că n-a prea rămas uh, multă lume aici în sală pentru a discuta despre buget. Vreau doar să subliniez că fără mijloace financiare e greu de dus uh, orice fel de politică. Asta ca o introducere. O primă remarcă în ceea ce privește rubrica 4, intitulată Uniunea Europeană ca interlocutor mondial, partener mondial, aș dori să spun că proiectele acestea sunt în continuare subfinanțate și asta de ani buni. Însă, cel puțin, avem câteva motive de satisfacție, pentru că în cazul, ca și în cazul proiectelor de buget regionale, Trebuie consolidate mai ales ajutoarele pentru preaderare, transport, energie, educație, măsuri de reconciliere, precum și promovarea dezvoltării economice durabile din uh, aceste zone de preaderare. Continuăm să ne exprimăm susținerea cel puțin dacă sunteți de acord cu mine, pentru a avea o politică europeană de vecinătate uh, aprofundată, bazată pe doi piloni, parteneriatele orientale lansate recent și Uniunea pentru Mediterană. Dar și aici uh, mă tem că creditele prevăzute nu vor fi suficiente. Pe lângă acestea, solicităm o strategie foarte clară față de situația din Palestina, unde ajutorul financiar al Uniunii Europene trebuie să fie cuplat uh, cu un rol sporit al Uniunii Europene în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Subliniem de asemenea că reducerea ajutorului financiar în favoarea Palestinei ar fi absolut nerealist și nu ar reflecta importanța politică a Orientului Mijlociu pentru noi. Solicităm așadar Comisiei ca neîntârziat să prezinte propunerile de cheltuieli care decurg din angajamentele asumate în luna martie 2009 în cadrul conferinței donatorilor de la Sharm el Sheikh, propuneri care trebuie făcute cât mai rapid posibil. De asemenea, vrem să reamintim Comisiei și Consiliului faptul că instrumentul european pentru democrație și drepturile omului constituie pentru noi o prioritate politică absolută și încă o dată deplângem Uh, uh, cifrele propuse. Atragem de asemenea atenția Consiliului și a Comisiei în legătură cu negocierile desfășurate sub egida ONU pentru a se ajunge la o soluție în problema Ciprului. Pentru moment aceste negocieri pare că s-au împotmolit și noi credem că ajutorul, un ajutor financiar către comunitatea turcă trebuie continuat. Și în final, aș dori să vă exprim o speranță personală și anume că sper că tratatul de la Lisabona va fi ratificat și va intra în vigoare și dacă așa vor sta lucrurile, um, ratificarea și intrarea în vigoare vor avea consecințe importante pentru uh, PESC și PESA, ceea ce va duce și la cheltuieli suplimentare, care pentru moment nu sunt prevăzute. Mai apoi aș dori să subliniez încă o dată faptul că creditele absolut insuficiente de la rubrica 4 uh, vor face probabil obiectul unor presiuni și mai importante dacă se vor face și alte modificări la nivel instituțional, motiv pentru care insistăm că dacă tratatul urmează să intre în vigoare, Trebuie să tragem imediat consecințele pe plan financiar în momentul evaluării perspectivelor financiare. Și și aici, a ena oară, solicităm Comisiei să nu utilizeze rezerva de ajutor de urgență pentru activități pe termen lung. Și aici suntem dezamăgiți de marja nesemnificativă, practic, prevăzută pentru rubrica 4. Ehm, tot ce spun eu ehm, riscă să nu se traducă în realitate cu o marjă atât de redusă. În fiecare an știm că se, au loc evenimente neprevăzute și de fiecare loc, de fiecare dată, în aceste cazuri, trebuie să facem adevărate acrobații financiare dacă vrem să avem la dispoziție mijloacele financiare necesare. Și ne teamă că ne vom confrunta și în 2010 cu o, o asemenea situație. Ehm, dragi colegi, majoritatea amendamentelor pe care le-am depus au ca obiectiv ehm, aducerea la zi a sporurilor prevăzute în primul proiect și ca reducerile prevăzute de Consiliu sau propuse de Consiliu să nu fie luate în considerare. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui amendament de compromis la 190604. Există și aici o nouă formulare a acestei linii și aș putea fi de acord cu proiectul acesta în vederea unei rețele europene de institute de formare în materie de gestionare a crizelor civile, de misiuni de pace și de reconstrucție post-conflict. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim raportoarei doamna Neitz pentru această prezentare foarte punctuală și precisă, iar acum dau cuvântul domnului Gallert. Ja, äh, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Und vielen Dank auch an die Berichterstatterin, meine Fraktion und... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne raportor, uh, pentru aviz. Grupul meu susține poziția generală a raportorului pentru aviz și eu sunt unul dintre cei care au urmărit acest dosar uh, de, uh, de la o vreme încoace este al 11-lea an în care vorbim pe, despre acest dosar și mereu vorbim despre subfinanțarea rubricii 4 și în al doilea rând, ca în fiecare an, așa cum uh, se remarcă în fiecare an, se remarcă în mod critic faptul că există o slabă finanțare a activităților legate de relația cu Palestina. În fiecare an vedem că am prevăzut cheltuieli de două ori mai mari și tot timpul trebuie să căutăm uh, fonduri uh, suplimentare. Și aș vrea ca în cele din urmă să avem în fața noastră cifre ceva mai realiste. Cum spuneam, remarcăm aceste lucruri în fiecare an. În fiecare an se întâmplă același lucru și nimeni nu pare să fie atent la asta. Asta e situația. În ce privește rezoluția, mai aveam și un alt comentariu. Nu susținem amendamentul 4, pentru că raportoarea subliniază că problema egalității între bărbați și femei este una importantă și noi credem că este importantă. Dar să spui că este un element cheie al acțiunii externe a Uniunii Europene, cred că e un pic cam mult. Este exagerat și de aceea ne opunem acest amendament numărul 4. În ce privește amendamentul domnului Geoffrey Van Orden, un amendament care prezintă într-o manieră mai clară faptul că creditele, fondurile pentru turcii uh, ciprioți nu au fost încă virate. Uh, așa stau lucrurile. Colegii, colegul nostru ne-a spus că deocamdată suntem în faza de planificare și că lucrurile se vor uh, rezolva în curând. Aș vrea ca banii să ajungă mai rapid la cei interesați pentru că ei au nevoie de acești bani. Iată, acestea au fost comentariile în ce privește rezoluția. Amendamentul uh, pe buget. Suntem în principiu de acord cu raportorul care pune accentul pe Orientul apropiat și pe politica europeană de vecinătate. E adevărat că trebuie să îndeplinim și alte misiuni în lume, însă acestea sunt cele două puncte pe care uh, cărora trebuie să le acordăm prioritate. De asemenea, susținem uh, Comisia. De fapt, avem același joc în fiecare an. Consiliul reduce cifrele, Parlamentul le crește din nou și uh, se ajunge la versiunea Comisiei. Deci, așa lucrăm. Contrar însă poziției raportorului, noi credem că pentru postul de reprezentant al Uniunii Europene trebuie să angajezi întotdeauna persoana cea mai calificată. Și dacă această persoană este și o femeie, atunci cu atât mai bine. Dar nu asta trebuie să fie criteriul uh, principal, ci uh, capacitățile profesionale. După aceea, de câțiva ani încoace, Avem nevoie în diverse zone de activitate de experți și experți seniori pregătiți în domeniul Uniunii Europene și aceste angajări trebuie să fie promovat. Atât am de spus, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Gal, spune președintele. Și acum îi dau cuvântul domnului Salafranca. Franca. gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Neis pentru uh, munca depusă în calitate de raportor pentru aviz într-o situație mai degrabă dificilă. Procedura întotdeauna este complicată, mai ales că tot acest proces uh, a avut loc uh, în paralel cu schimbarea legislaturilor și cu instalarea noului Parlament. Dincolo de asta există și uh, probleme de procedură obișnuită, dar schimbarea Parlamentului a creat probleme suplimentare. Domnul Gal a rezumat foarte bine poziția grupului nostru. Există întotdeauna priorități diferite și trebuie să alegi între ele, iar resursele, după cum știm, sunt limitate. Mi-ar fi plăcut ca raportoarea noastră să manifeste o preferință pentru o anumită regiune geografică, însă, din punctul meu de vedere, aș insista asupra unui lucru care a fost menționat și de domnul Galer. Este vorba de Asociația Europeană a uh, Seniorilor. Este o asociație fără scop lucrativ, E o asociație care își propune să ofere cunoștințele, expertiza sa și întotdeauna ne-am încercat să susținem acest tip de eforturi. Deci aș ruga raportorul să facem un efort și față de această organizație, pentru că nu presupune niciun efort bugetar suplimentar pentru a insista asupra bunei voințe manifestate de grupul meu, mă reîntorc la amendamentele 50-51, instrumentele uh, pentru uh, drepturile omului. Grupul meu este de acord cu elementele cantitative, dar ținem cont de asemenea și de eforturile de negociere făcute de negociatorul nostru, adică de domnul Galer, și atunci putem retrage prima parte a amendamentului. Asta, asta ar fi, domnule președinte, ceea ce doream să menționez. Repet, în termeni general, însă, uh, suntem de acord cu ceea ce tocmai ne-a propus uh, raportorul nostru. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, domnule Sala Franca. Dau cuvântul domnului Lösing. Ich glaube, Sie meinten Frau Lösing? Doamne Lösing. <laughs> Ja, danke, Herr Vorsitzender, für das Wort und ich bedanke mich auch bei der... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc, domnule raportor, pentru aviz, pentru activitatea depusă. E adevărat că uh, fina... Uh, resursele financiare nu sunt suficiente pentru a finanța toate activitățile Uniunii Europene uh, în afara frontierilor sale și de aceea aș vrea să vă reamintesc ultima mea intervenție din ședința precedentă a Comisiei AFET. Am spus că dacă am avea fonduri suficiente, că, că uh, folosind fondurile pe care le avem, de fapt, uh, nu putem finanța toate proiectele externe. Mă gândesc în primul rând la finanțarea Uh, lui uh, Galileo, programului Galileo, prin fonduri luate de la agricultură. Cred că odată cu tratatul de la Lisabona vom avea posibilitatea de a folosi mai multe fonduri din, de exemplu, din uh, capitolul pentru armament. Și dacă lucrurile vor evolua așa, asta înseamnă că grupul nostru, GUE-NGL, va susține acest tratat, pentru că avem nevoie de aceste fonduri pentru misiunile externe. Deci cred că putem să uh, uh, trecem la dezarmare, ca să spunem așa, și cu banii obținuți să finanțăm uh, misiuni sociale. Credem că trebuie să încetăm cu utilizarea abuzivă a fondurilor comunitare pe proiecte militare. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, doamnă Luzing. Doamna Otela. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor are dreptate atunci când insistă asupra faptului că toate aceste activități externe ale Uniunii sunt subfinanțate. În orice caz, domnia sa a făcut o treabă excelentă și spun acest lucru în numele grupului Verzilor. O mică observație mai întâi în ce privește acest proiect de rezoluție pe care îl avem în fața noastră. Există amendamentul 4 care a fost deja menționat aici. Vorbim mult uh, despre această chestiune și știți că, în conformitate cu tratatul european, această chestiune legată de egalitatea de șanse între femei și bărbați este o componentă care trebuie introdusă în toată politica externă a Uniunii Europene. Deci acest amendament mi se pare excelent. Acum, să trecem la cealaltă uh, uh, propuneri bugetare. Vreau să-i mulțumesc în primul rând raportorului pentru că a luat în considerare aceste proiecte pilot și aceste ONG-uri uh, care promovează activități de, de pace. De, există un singur instrument de finanțare în politica externă care a făcut posibilă acțiunea acestor uh, ONG-uri, și anume instrumentul de stabilitate. Consider că raportorul nostru vede cu ochi bun ceea ce am propus noi verzii pentru regiunea Caucazului. Iată, așadar, ar fi amendamentele cele mai importante acestea din punctul nostru de vedere. Mulțumesc. Grazie, onorevole Autola. Președintele, mulțumesc, doamna Altola. A cerut să intervină și uh, domnul Matlener. Se vuole, per favore, accendere il microfono per la traduzione. Doriți, vă rog să deschideți microfonul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbesc în numele vreunui grup, ci în numele celui de-al doilea partid ca mărime din Olanda. Credem că această politică este una internă. Uh, deplâng faptul că acest buget crește din ce în ce mai mult. Cine va plăti aceste cheltuieli? Există unele state care sunt contribuitoare nete și Olanda contribuie cel mai mult din Europa. Vreau să protestez împotriva acestui lucru. Vreau să protestez împotriva banilor care merg spre Palestina. Este vorba de un sac fără fund. Vom vota împotriva acestei rezoluții și am dorit ca și restul să voteze la fel. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Muniț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, raportorul din umbră din partea grupului meu nu a putut fi prezent, însă am avut o scurtă discuție în grupul nostru și suntem de acord în general cu prioritatea acestui buget și mulțumim raportoarei. Este păcat că PPE-ul nu poate susține amendamentul 4 care promovează egalitatea de gen în politica de acțiune externă a Uniunii Europene. Egalitatea de gen ar trebui să fie promovată în toate domeniile politicii externe ale Uniunii. Ne preocupă de asemenea strategia pentru Marea Baltică avem anumite îndoieli în legătură cu mm, această temă dacă Marea Baltică ar trebui să privească politica externă sau politica internă în ceea ce privește poziția verzilor în contextul democratizării, suntem de acord cu principiul unui proiect pilot, însă se propun aici prea multe linii bugetare diferite. Am fi în favoarea amendării anumitor remarci în partea domnului Sara Franca, de asemenea, în special în legătură cu Cuba, Cuba. evaluarea progresului în domeniul drepturilor omului în Cuba. Este mai bine să nu vorbim despre anumite țări individuale, ci despre progresul înregistrat în anumite domenii. Dacă menționăm Cuba, am putea să deschidem un fel de licitație în legătură cu ajutorul extern. Însă, în afară de aceste rezerve, o felicităm pe raportoare și suntem în general de acord. Vă mulțumesc, doamna Muniz, și acum aș dori să dau, îi dau cuvântul domnului Van Orden. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca o simplă informație pentru colegul nostru din Olanda, care a menționat contribu- din, pe cei care contribuie net la bugetul Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem care sunt contribuitorii neți. Cel mai mare contribuabil este Germania, după aceea Regatul Unit, al treilea Olanda și bineînțeles că contribuția netă a Regatului Unit, din păcate, va crește acum după uh, concesiile făcute de Tony Blair. Însă aceasta este o altă dezbatere. Bine, uh, eh, grație pentru această precizație. Bine, mulțumesc pentru această precizare, domnule Van Orden. Precizarea de ordin aritmetic. Și acum uh, dau din nou cuvântul doamnei raportare. Vă rog, uh, aveți cuvântul. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cuvintele spuse despre raportul meu și aș dori să mulțumesc și secretariatului Comisiei pentru asistența acordată, pentru că fără secretariat nu ar fi fost posibil să îmi redactez raportul. Mă bucur că majoritatea colegilor sunt de acord cu punctele generale ale acestui aviz. Voi discuta cu domnul Franca în legătură cu amendamentele 50-51 și în legătură cu utilizarea termenului de experți. Toate există acolo vreo problemă pe care nu am avut-o în vedere. Însă, Uh, sunt destul de surprinsă că domnul Galler, în numele PP-ului, mi-a spus că grupul său va vota în, împotriva amendamentului 4. Știu că este formulat într-un fel extravagant, însă dacă vedem că din toate reprezentanțele speciale ale Uniunii, 12 în acest moment, nici una dintre acestea acești reprezentanți, niciunul nu este femeie, mi se pare greu de crezut, mi se pare dificil să fiu de acord cu domnul Galer că doar bărbații au avut calificările necesare pentru a uh, ocupa aceste posturi și că nici o femeie nu a fost considerată capabilă. Deci v-aș ruga să vă reevaluați poziția pe amendamentul 4 nu mă voi implica în legătură cu dezbaterea, în legătură cu contribuabilii neti la uh, bugetul european, însă vă reamintesc că în multe din limbile noastre vorbim despre atașamentul național pentru matematică și ne acuzăm statele vecine că um, fac uh, bilanțul într-un fel care le favorizează. Uh, lucru care se întâmplă destul de uh, des și nu mi se pare un lucru constructiv. Am vorbit cu domnul Salafranca despre un asemenea punct. Uh, sper că vom putea să trecem prin acest vot fără probleme. Vă mulțumesc, mulțumesc doamnei raportor. Votul va avea loc mâine. Trecem acum, atunci, la punctul, punctele 7 și 8, și anume acordurile de parteneriat între Comunitatea Europeană și Tajikistan și o propunere de rezoluție în legătură cu un acord de parteneriat și de cooperare între Comunitatea Europeană și Tajikistan Tajikistan. Și este vorba de o examinare în detaliu a acestor două propuneri. Uh, dau cuvântul domnului Petele. Mulțumesc, domnule președinte. bucură că ne apropiem de finalul acestei proceduri. Nu voi repeta în detaliu toate motivele uh, în sprijinul unei aprobări acestui acord așteptat de atâta timp. Să vedem ce s-a întâmplat din iulie și până acum, de când am avut ultima dezbatere asupra acestei probleme. S-a încheiat procedura de ratificare în țările membre. Iar acum a sosit momentul să uh, ne dăm avizul conform aici în Parlament. Eu am primit, uh, s-au depus 57 de amendamente, văd, amendamente care aduc detalii chiar excesive, a spune textului. Unele se referă la situația care s-a modificat în, de, în cursul ultimelor luni. Alte amendamente cred că sunt puțin exagerate și că nu, uh, sunt, uh, nu au prea mare legătură cu problema acestui acord prin care dorim să um, întărim legăturile dintre Uniunea Europeană și Tajikistanul. Însă majoritatea amendamentelor au fost utile. Mulțumesc tuturor celor care le-au depus Mulțumesc pentru o foarte bună colaborare, mulțumesc și ambasadei Tajikistanului eh, pentru consultările care s-au desfășurat. Și aș putea să comentez acum eh, amendament cu amendament, dar având în vedere că nu sunt eh, mari divergențe, diferențe de opinii, nu voi face acest lucru. Mă povedal dar sem tisztelmand mai... Limitez uh, să spun, uh, având în vedere că mulți autori de amendamente sunt aici de față, amendamentele care se referă la utilizarea apei, temă foarte importantă aici, în Tajikistan, sunt incluse în amendamentul de compromis uh, referitor la amendamentele 29 și 30. Și acum, uh, în ce privește problema torturei, am inclus toate amendamentele în amendamentele de compromis 50 și 51. Amendamentul 38. Poate că vor mai fi aduse modificări ulterioare. Problema este de a vedea cum, pute, cum se poate organiza controlul ajutoarelor de ordin financiar iar autorii uh, amendamentului, care aparțin grupului verzilor, propun te precisă. Eu pot să înțeleg însă și poziția comisiei care spune că nu trebuie neapărat să introducem noi instrumente aici. Și aș fi bucuros dacă reprezentantul comisiei ne-ar putea oferi poziția comisiei Uh, iar în ce privește amendamentul numărul 53, pot să spun domnului este că situația mediatorului s-a modificat, deci nu mai e nevoie să includem acest amendament. Uh, acesta fiind e sigur că vă stau la dispoziție pentru orice altă uh, informație sau clarificare. Mulțumim domnului Petrele, spune președintele, și are cuvântul doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Nu poate nimeni afirma aici că situația drepturilor omului și a democrației în Tajikistan este satisfăcătoare. Și tocmai din acest motiv, noi trebuie să introducem foarte clar în text faptul că acordul de parteneriat și cooperare poate, se poate realiza uh, dacă noi avem această disponibilitate, dar că este în orice caz legat de îmbunătățirea foarte clară în anumite sectoare, a situației din anumite sectoare în, din partea Tajikistanului. Profit de ocazie pentru a mulțumi raportorului pentru activitatea sa. Eu am depus două amendamente în încercarea de a clarifica uh, problema cooperării în lupta împotriva mm, imigrației ilegale. Vorbesc aici de articolul 70 al acordului cu Tajikistanul și în vederea cooperării trebuie să ne referim la politica noastră în domeniu. Și în primul rând trebuie să spunem că problema imigrației eh, ilegale nu este absolut deloc abordată și bineînțeles că trebuie să o analizăm mai întâi pentru că apoi să ajungem la un acord. Acest element trebuie introdus în text, așa că v-aș solicita să începem să negociem pentru a se consolida acest aspect, inclusiv în ce privește rapatrierea imigranților ilegali. În general și nu doar în cazul Tajikistanului, trebuie să facem referire la deciziile Consiliului de la Sevilla, care încă din 2002 făcea vorbire de un acord uh, uh, mai strâns legat de returnarea imigranților ilegali, reîntoarcerea acestora în uh, țara de origine. Sigur, a, toate acestea cu respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului. Președinte, da, mulțumesc, doamnă Copa. A solicitat, uh, a cerut cuvântul Doamna Lösing. Uh, da, mulțumesc. Uh, mă voi referi la precedenta intervenție. În primul rând, mulțumesc domnului președinte și mulțumesc domnului Peterle pentru acest raport foarte complet. Grupul meu, GUE Angel, crede că există aici probleme care nu pot fi rezolvate prin simpla depunere a unor amendamente. pentru că sunt anumite elemente care nu sunt deloc abordate în acest proiect de rezoluție, elemente care pentru noi suntem, sunt esențiale. Mi s-a spus că, precum în orice alt fel de parteneriat, trebuie să se facă concesii reciproce. Însă nu știu dacă o, relocarea gestionării imigrației este în interesul Uniunii Europene. Sunt 2000 de kilometri de frontieră între Uzbekistan și uh, între Afganistan și uh, Tajikistanul. Știm că Afganistanul poate, din păcate, deveni un nou Vietnam și asta ar putea uh, avea ca efect un nou flux de emigrație spre Tajikistan. Și nu știu dacă acest element a fost luat în considerare și nu știu dacă se prevede, dacă s-a prevăzut crearea unor structuri care se ocupe de aceste posibile noi fluxuri de imigrație, care sigur s-ar îndrepta și spre Europa, e clar. În uh, cadrul acordurilor de parteneriat se prevede și un plan cu măsuri specifice pentru imigrație și o cooperare cu Frontexul cum s-a făcut în 2007 în cazul Ucrainei și cum uh, au spus uh, alți colegi, cum au mai întrebat și alți colegi, e sau nu prevăzut un acord uh, pentru situația mm, imigranților care să se întoarcă în țara de origine. M-am referit la acea graniță cu Afganistanul. În rezoluție se spune că frontiera aceasta are un rol strategic, însă noi ne întrebăm uh, ce rol poate juca Tajikistanul în mod concret în războiul din Afganistan? Poate un rol de bază pentru trupele occidentale sau ca mm, țara de tranzit pentru trupele occidentale? Mai apoi, situația din Afganistan riscă să aibă un efect de destabilizare și, în, uh, și asupra Tajikistanului. Apoi, în domeniul economic, acordul de uh, parteneriat între Uniunea Europeană și Tajikistanul dorește crearea unei zone de uh, liber schimb cu uh, crearea și posibilității de investiții pentru uh, firmele occidentale. În acest context, cum să interpretăm dispoziția rezoluției conform căreia Tajikistanul trebuie să efectueze modificări structurale pentru a garanta uh, investițiile occidentale? La ce măsuri concrete se face referire și care sunt progresele uh, a căror realizare se dorește? Uh, fără o, un răspuns la toate aceste întrebări, noi nu putem să privim cu ochi bune acordul și uh, nu putem să-l susținem. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Auta. On oltava hyvin tyytyväinen siihen, miten esittelijä on, on laatinut tämän. Mulțumesc. Sunt satisfăcută de modalitatea în care raportorul nostru și-a redactat avizul. Și de modul în care a tratat uh, amendamentele depuse de grupul uh, verzilor. A propus compromisurile 1 și 2 care mi se pare excelente. Și mai rămâne o problemă legată de punctul 8a, menționată de doamna Lezing. Când vorbim în cazul Tajikistanului de structuri De asemenea, mai există și alte amendamente care au fost depuse din partea verzilor, în special în ce privește ajutoarele bugetare și alte tipuri de ajutor oferite care trebuie uh, utilizate într-o manieră corectă însă poate ne spune mai mult Comisia mai multe detalii uh, referitor la criteriile care vor fi urmărite în uh, efortul de a ne asigura că aceste fonduri sunt utilizate în mod corect. Deci, care este uh, poziția Comisiei și dacă uh, cunoaște detalii în legătură cu grupul de urmărire a acestor fonduri? Este amendamentul 31. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Și în acest punct uh, Comisia a fost uh, menționată și atunci o să o ascultăm. O să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. <clears throat> Thank you, uh, President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Au fost ridicate foarte multe puncte. Voi încerca să le răspund în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție. În primul rând, îi mulțumesc domnului Peterle pentru activitatea sa în elaborarea acestei moțiuni de rezoluție, inclusiv amendamentele. Bineînțeles că unele dintre ele duc la comentarii. Am, aș începe cu amendamentul 38 Acest amendament sugerează ca Comisia să creeze un nou cadru cu donatorii internaționali pentru ajutoarele, ajutoarele pentru Tajikistan. Ne cam surprinde acest lucru pentru că, bineînțeles, Comisia apreciază intenția acestui amendament, însă um, Uh, sublinia că este nevoie de cooperarea principalilor donatori internaționali și uh, cooperarea actuală pe care o avem cu donatorii internaționali, printre care ONU, Banca Mondială și uh, Fondul pentru Dezvoltare, reprezintă suficient motiv pentru cooperarea donatorilor mai avem și un grup de strategie cu toți donatorii internaționali. Asistența noastră este gestionată conform unei, unui nou regulament pentru bugete care include o cooperare pe care o cunoașteți și care reprezintă baza juridică a cooperării noastre pentru Asia Centrală. În ceea ce privește un grup de monitorizare sugerat, de fapt Comisia subliniază că oficiul european este um, are rolul de gestionare a asistenței europene și că această funcție este deja îndeplinită. Considerăm că acest amendament ar putea să ducă la dificultăți crescute pentru că ar crea un cadru uh, suplimentar. Actualul cadru considerăm că este suficient pentru descărcarea de atribuții în Tajikistan și în Asia Centrală. Pentru a mă referi la celelalte remarci care au fost făcute în legătură cu Eh, lucruri spuse de doamna Copa. Eh, eh, lupta împotriva traficului ilegal de persoane. Această problemă este în vederea OSCE-ului în momentul actual. Am făcut vizite în Europa și la Viena din partea organizațiilor responsabile, însă multe din aceste teme care țin de migrația ilegală au fost dezvoltate în contextul unei situații post-instrument de uh, asistență. Dacă vom avea un asemenea acord, putem să aplicăm o cooperare mai largă și mai aprofundată în legătură cu uh, cooperarea economică și drepturile omului și alte teme. De asemenea, multe din preocupările exprimate aici ar fi mai bine rezolvate printr-un acord de readmisie, care, bineînțeles, va fi discutat după adoptarea actului acord. Acolo vor exista discuții mai detaliate și discuții cu mm, direcțiile generale ale Comisiei, cum ar fi Frontex. În legătură cu întrebarea legate de fluxul de imigranți. Există anumite preocupări aici și rolul Tajikistanului și uh, lucrul exprimat și de președintele Tajikistanului este că Tajikistanul are un rol serios în cooperarea și securitatea regională. Se consideră un stat tampon împotriva extremismului și a terorismului, traficului cu droguri și arme, ceea ce ajunge în centrul cooperării noastre cu Afganistanul. Bineînțeles că este un rol pe care trebuie să îl avem în vedere. Avem un proiect care a început în Tajikistan în 2002 și care a avut, un, a avut succes în această masă Am avut o întâlnire legată de Afganistan. Se, va, se vorbea despre acordul de la Bombaf, adică uh, acordul de îmbunătățire a securității frontierelor în partea afgană pentru a asigura o gestionare eficientă a structurilor de frontieră între cele două state. În legătură cu un acord de liber schimb, acest, uh, un asemenea acord uh, poate fi avut în vedere în viitor. Uh, în momentul actual, Comisia susține comerțul ca un sector pentru strategia 2011-2013 și Comisia și-a dat susținerea pentru uh, sectorul privat printr-un ghișeu unic de unde investitorii străini să primească toate informațiile necesare. Bineînțeles că Tajikistanul este afectat acum de scăderea fluxurilor de capital din Rusia care afectează capacitatea guvernului din Tajikistan să își îndeplinească responsabilitățile în domeniul uh, educației, sănătății și bunăstării sociale. Uh, domnul comisar Almunia a cerut 30 de milioane de euro susținere macroeconomică pentru Tajikistan. Acestea au fost punctele principale menționate. Dacă am lăsat ceva pe din afară, îmi cer scuze și întotdeauna uh, vă stau la dispoziție cu răspunsuri suplimentare. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele, pentru concluzii și uh, comentarii finale. Are acum din nou cuvântul raportorul, domnul Peterle. Da, mulțumesc, domnule președinte. și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru clarificările aduse. Mă bucură um, cele spuse de unii colegi în legătură cu principiul condiționalității. Citez articolul 2 al acordului în limba engleză. Principiile democratice, fundamentele și drepturile omului constituie un element esențial al acestui acord. Asta înseamnă că încă de la începuturile acestui acord, punctul de plecare și clauza care trebuie respectată e protejarea drepturilor omului. Din acest motiv, nu trebuie să încărcăm textul cu alte adăugiri, pentru că este destul de clar deja. În ce privește imigrația ilegală, susțin amendamentul 56 depus de doamna Copa, iar în ce privește rolul Tajikistanului, jucat de Tajikistan, amendamentul numărul 5, atribuie acestei țări partenere un rol important în calitate de actor regional, din mai multe puncte de vedere. Amendamentul numărul 38 a fost clarificat de reprezentantul Comisiei. Și nu e nevoie să îl includem în text. Mâine voi propune eliminarea lui. Dacă mai e nevoie de clarificări eh, ulterioare, înainte de a discuta în plenară. Sigur că vă stau în continuare la dispoziție. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, bun și cu această intervenție a raportorului, cred că hmm, am ocupat de toate temele de pe ordinea de zi și încheiem reuniunea noastră de astăzi. Mulțumim tuturor celor care au intervenit aici și vă dau întâlnirea așa cum e prevăzut mâine la orele 9 în aceeași sală. Bună seara!